Et après les tests. Et après... Mes chers collègues, bonjour. Dragi colegi, bună dimineața. Sper că vă simțiți bine. O să începem ședința noastră. Vă reamintesc că aseară cineva de la comisie ne-a lăsat un pachet cu niște biscuiți foarte buni. Sper că uh, cei de la secretariat s-au bucurat de acești biscuiți, iar dacă cineva de la comisie vrea biscuiți înapoi, să vină la mine pentru că sunt gata să le dau alți biscuiți. Asta ca să începem dimineața. <clears throat> Vă rog, puțină liniște. Hotărârile luate de coordonatori aseară la ședința lor. S-au uh, împărțit um, exemplare ale comunicărilor și dacă nu sunt uh, obiecții până la ora 12.30, deci atunci hotărârile vor fi considerate ca fiind acceptate. Domnule Goniș, mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, mai greu dimineața. Dați-mi voie să exprim o obiecție politică, bineînțeles, față de hotărârea coordonatorilor cu privire la scrisoarea pe care ați adresat-o domnului Juncker. Nu mi se pare că ar fi util să vă povestesc uh, motivele politice care mă fac să fac notă discordantă, dar Vreau să spun că atunci când sunt luate decizii importante de către coordonatori, uh, am discutat și cu domnul uh, Kramer, um, care a fost președinte înainte, vreau să vă spun că doar coordonatorii au fost uh, um, admiși să facă audierea unui membru al, com- unui membru al comisiei. Va trebui să citesc din nou um, regulamentul. Sigur, Rolul coordonatorului este acela de a organiza lucrările comisiei, să numească raportori, însă nu um, se extinde și asupra fondului dosarelor. Acesta trebuie să fie examinat de către întreaga comisie. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Domnule Golnici, vă, vă las să citiți regulamentul Uh, să aveți încredere în coordonatorii dumneavoastră, pentru că reprezintă grupurile politice și dumneavoastră aveți reprezentat în cadrul acestor ședințe și, într-adevăr, această scrisoare a, va fi trimisă. I, I am not attached. Eu sunt neafiliat. Așa. E, ca neafiliat, nu am președinte spune, o să ținem cont de uh, Uh, de mm, remarca dumneavoastră, însă te vă rog să citiți regulamentul. Mergem uh, la voturi acum, facem întâi um, o încercare să vedem dacă um, toată lumea își are cartelele de vot. Din sală nu am uh, cartela de vot, să se țină cont. Doamna Țapardel nu are cartela. Deci să ridicați mâna ca să știm cum votați. Un coleg îmi spune că peste un minut o să-și aibă și cartela. Vă rog, repede, într-un minut eu încep uh, voturile. Am vrut să fiu drăguță în dimineața aceasta. Închidem votarea. Totul este în regulă. nu sunt mai mulți uh, pepeiști decât uh, socialiști, așa că totul e bine, putem să continuăm. Începem cu descărcarea de gestiune pe 2015. Comisia Europeană și agențiile este un uh, proiect de aviz pentru uh, Comisia Cont. Începem cu alinatul 1, amendamentul 1. Pentru. Este, încă o dată vă spun,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 Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem două amendamente identice, 11 și 12, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem mai departe, amendamentul 14. Îmi cer scuze? Iată, v-ați trezit, înseamnă că urmăriți cu atenție. Amendamentul 15 a fost retras. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul. Cu un mic suspans. Votul final. Vă rog să vă folosiți cartelele. Nous fermons le vote. Am închis votul. Da. Alors, les Verts ont une personne... Avem o persoană în plus de la Verzi. Cred că eu sunt. Așa că îmi retrag votul. Haideți, mergem mai departe. Am închis votul. 37 de voturi pentru, 7 împotrivă. Se adoptă. Bravo! Continuăm. Doamna Țapardel, doamna Țapardel, am cartela. Ați votat pentru? Da. Deci 38 la 7, ca să ținem cont, să luăm notă. Mai departe, în mod normal, EMSA trebuie să votăm acum descărcarea pentru EMSA. Amendamentul 1 pentru nu e ASA, EMSA. Sper că domnul Marinescu nu ne aude. Vorbim despre EMSA. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Împotrivă. Pentru împotrivă abține se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Votăm textul final. S-a deschis votul. Madame Foster veut vérifier. Doamna Foster vrea să verifice la amendamentul 3. Deschidem votul la amendamentul 3. Fiți atenți, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, așa cum credea doamna Foster. Acum trecem la votul final al textului. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă 41 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Mai departe. Nous continuons sur l'EASA. Trecem la EASA. Raportoare doamna Schmidt. Începem. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 se respinge. Votul final. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se adoptă 42 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Merci. Vă mulțumesc. Nu continuăm. Sur l'agent. Mai departe, agenția feroviară ERA.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 împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final, s-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. Se adoptă 38 de voturi pentru, 7 împotrivă. Mai departe. Avec César, toujours comme rapporteur, Madame Claudia Schmidt. César,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 se respinge. Amendamentul 9 nu se votează. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. Textul se adoptă cu 41 de voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Mai departe. Vot. Merci beaucoup, Dominic. Mulțumesc frumos, Dominic. Nous continuons sur le projet de résolution. Sur... Proiectul de rezoluție cu privire la um, folosirea acelei viniete din uh, Germania, Maut. Monsieur Riquet a mieux l'accent que moi, c'est ce que je vois. Că domnul uh, Riche știe să pronunțe mai bine, poate o să rog să ne și arate. Haideți totuși să trecem la vot amendamentul 14 pentru împotrivă abțineri se respinge. Putem să verificăm. Le vot est clos. S-a votul. Se respinge. Nu aveți încredere. Amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Pentru, Amendement 15. 15. Domnul Vin Van de Cap m-a, m-a indus în eroare. Hai, nu mai dați uh, vina unul pe altul. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 19. Identic cu, cel, cu numărul 22. Pentru. Împotrivă se respinge. 20 pentru. Din nou. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Mai departe, 23. Nu, 24, mă scuzați, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 28, pentru. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru. Nu. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 36 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 38 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 39 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 41, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Chiar dacă zâmbiți, domnule Van de Camp. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 44, identic cu 47, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45, pentru. Împotrivă. Abțineri. Ab abțineri se, se respinge. 46, pentru împotrivă, abțineri, 46 se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, nu prea e clar, verificăm. 48, s-a deschis vot. Le vot e clou. S-a închis uh, votul. Se adoptă. 28 de voturi pentru, 18 împotrivă. Deci se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu reiese clar. S-a deschis votul la 54. Le vot e clos. S-a închis votul. L'amendement est bien rejeté. Se respinge cu diferență mare. Mai departe, 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 57 a fost retras, așa că trecem la amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru. A, voia să verificăm. La 9. Bine, deschidem votul. S-a închis votul. Aveați dreptate. Amendamentul 9 este adoptat. Se adoptă. Vă mulțumesc că am făcut verificarea. Mai departe, amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Vă rog să ridicați mâna de la capăt. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că nu se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. Diferența e mică, nu e ușor, nici din poziția președintelui. Se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, se respinge, scuzați. Mai departe, Amendamentul 11. Verificăm. Le vot e clos. S-a închis votul. Amendamentul 11 este respins. Domnul Van de Camp, putem să verificăm și 7? Doamna președinte, vreți să verificăm amendamentul 7? Toată lumea e gata? Deschidem votul. Vote fer... Le uh, vote clos. S-a închis votul. Șapte este respins, domnule Van de Camp. Aveți încredere. Domnule Ertug. Doamnă președinte, eu aș vrea să propun să nu mai punem sub semnul întrebării voturile care au fost deja decise, pentru că pierdem timpul și nu mai este clar ce se întâmplă. Je suis d'accord avec vous, monsieur Ertug, alors tout le monde... Sunt într totul de acord cu dumneavoastră, domnule Ertug. Deci, la șapte. Nu se mai revine oricum asupra voturilor deja efectuate. Dacă sunteți de acord, continuăm. Să continuăm așadar. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge amendamentul 1. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 5 se adoptă. Amendament 6. Verificare electronică. Verificare electronică la amendamentul 5. Votul s-a închis. Se adoptă, într-adevăr, cu 26 de voturi pentru, 18 împotrivă. Continuăm cu amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 34 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă. Felicitări! Continuăm. Proiectul de rezoluție în privința transportului rutier din Uniunea Europeană. Începem. Compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Termin... Continuăm cu amendament 38. Pentru. A, nu, mă scuzați. Amendament 38. 38. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Da, se respinge cu o diferență de un vot. Amendament 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Com facem verificare electronică la amendamentul 66. Am deschis votul. Am închis votul. Mulțumesc pentru verificare, domnul Nilsson. Se adoptă într-adevăr amendamentul 66. Compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendament 74, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 75, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77, pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă 77. Haideți să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. E vorba despre amendamentul 77. Am închis votul și, într-adevăr, se adoptă cu 30 de voturi pentru, 15 împotrivă. Amendament 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu se adoptă. Verificare electronică la amendamentul 76. Am deschis votul. Am închis votul. Aveți dreptate. Se adoptă 76. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 80. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 79 este respins. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă compromisul 6. Amendament 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la amendamentul 90. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. Continuăm. Amendament 89. E caduc 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. nu e foarte clar. Haideți să votăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Iată de ce nu era clar deloc. Cu alte cuvinte, nu se adoptă. 92 pentru, împotrivă, ajungem în aceeași situație. Deci vot electronic la 92. Am deschis votul, l-am închis și se respinge. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 7 se adoptă. Amendamentul 101 pentru împotrivă abțineri nu se adoptă. Compromisul 105, spune doamna președinte, cine este pentru? Amendamentul 105, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, Aici avem un amendament oral din partea S și D. Vreți să ne-l citiți, acest amendament, vă rog? Nu? Nu vreți? Bun. Sunteți împotriva acestui amendament oral? Vă rog să vă ridicați dacă sunteți împotrivă. Bun, deci v-ați așezat bine. În privința acestui amendament oral, acesta pică. Continuăm așadar cu compromisul 8, fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Verificare electronică. Vot deschis. Vot închis și compromisul 8 se adoptă. Fără amendamentul oral. Continuăm. Amendament 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 111 este respins. 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 115. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 115 se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 121. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 126 pentru, pardon, 127 pentru, mulțumesc doamnă master pentru corectare. Deci, 127. Cine este pentru? Împotrivă. Împo abțineri se adoptă. Amendamentul 128. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 135. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 134. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 137. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 138. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri, 141 se respinge. Amendamentul 142 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 143 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 144 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 145. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 146. Verificare electronică la 145? Bun, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă într-adevăr. Se adoptă, domnule Van de Camp. Continuăm cu amendamentul 146. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Compromisul 11 se adoptă. Amendamentul 153. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 154. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotrivă, abțineri, 157 se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 14 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu e clar deloc. Verificare electronică la 14. Am deschis votul. Am închis votul. Da, normal că nu era prea limpede. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. 16 se adoptă. Amendament 27 pentru. A, nu, mă scuzați. Devine caduc, așa că trecem la amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 15 se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să votăm electronic. Am deschis votul la 17. Am închis votul și se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. Facem verificare la 18, doriți, da? Bine, am deschis votul. Le vote est clos. închis votul. Se adoptă. Nouăsprezece. Pentru, împotrivă, abțineri, nu se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, a, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, mă scuzați, e caduc și suntem la 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, pentru că nu e clar. S-a deschis votul. 28. S-a închis votul. 28 nu se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu diferență de un vot. Amendamentul 31 nu se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. 30. Haideți să uh, deschidem votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 30 se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri. Eu cred că nu se adoptă, dar verificăm. Identic cu amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cele două amendamente, 1 și 10, nu sunt uh, adoptate. Mergem mai departe la amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, Împotrivă. Amendamentul 5 se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, verificăm amendamentul 7. S-a deschis votul, s-a închis votul. Amendamentul 7 se adoptă. Mergem mai departe. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10b pentru, împotrivă, abțineri, 10B se adoptă. Acum votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Proiectul de rezoluție se adoptă. 33 de voturi la 5. Dragi colegi, mulțumesc mult pentru vot și pentru colaborare.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 Mes chers collègues, pour ceux qui veulent... Dragi colegi, dacă doriți să ieșiți din sală, acum e momentul. Allons-y, nous continuons nos travaux, s'il vous plaît. Haideți să continuăm puteți să discutați uh, afară. Allez, le calme est revenu, nous continuons notre... Bun, iarăși este liniște în sală, haideți să ne continuăm lucrările. Fotini, je pense, c'est un monsieur, il aime Si vous voulez continuer vos conversations dehors... Dacă doriți să discutați afară, ar fi mult mai bine pentru toată lumea. Allons-y, nous continuons! Haideți să continuăm cu un subiect mai mult decât important, împreună cu Comisia. Vom discuta următorul subiect. De fapt, Comisia ne va prezenta poziția sa cu privire la uh, fraudele legate de modificarea kilometrajului. Combaterea acestui tip de fraudă este foarte important, un subiect foarte important la Comisia TRAN. Foarte mulți cetățeni din Europa au cumpărat mașini la mâna a doua, la care se umblase la kilometraj. Aceste manipulări sunt periculoase pentru securitatea rutieră și reprezintă o încălcare a drepturilor consumatorilor. Parlamentul European a luat măsuri împotriva uh, fraudei legate de modificarea kilometrajului prin uh, directiva 2014-45 legată de inspecțiile tehnice periodice. Parlamentul a cerut crearea unei platforme electronice de informații cu privire la vehicule, platformă care să faciliteze schimburile transfrontaliere de informații cu privire la uh, kilometraj. Dau cuvântul Comisiei ca să ne informeze uh, cu privire la uh, progresul aplicării acestei directive 2014-45 legată de citirea kilometrajelor. În numele Comisiei are cuvântul doamna Ionetu, spune președinta. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, good morning, dear Bună dimineața, doamnă președinte, stimați deputați. Eu sunt șefă de unitate la DigiMove, la unitatea care se ocupă de securitatea uh, rutieră, de la 1 ianuarie 2017 și mă bucur că am acum șansa de a vă explica legătura dintre legislația noastră privind uh, ITP-ul și uh, prevenirea fraudelor legate de modificarea kilometrajului. Comisia cunoaște bine această problemă și o ia în serios. De aceea, noua directivă privind inspecția tehnică auto prevede mai multe uh, chestiuni specifice. E vorba de directiva 2014-45 revizuită care se va aplica din mai 2018. Ce prevede această directivă? În primul rând, obligația de a se înregistra uh, datele de pe kilometraj și Uh, ca acestea să fie puse la dispoziția uh, la dispoziție la următoarea inspecție. Până acum nu se uh, prevedea decât verificarea kilometrajului, iar din 2018 datele vor fi înregistrate și vor fi puse la dispoziția inspectorilor. Aceasta este prima noutate. A doua noutate este obligația ca frauda uh, de modificare a kilometrajului să fie uh, sancționabilă în statele membre, pentru că nu este întotdeauna așa. Am uh, avertizat astfel statele membre împotriva acestei fraude. Frauda la kilometraj poate să influențeze um, um, Uh, starea vehiculelor, pentru că starea reală a vehiculului reflectă kilometrajul real, nu pe cel falsificat. Un vehicul care a trecut cu succes uh, ITP-ul este sigur în principiu, așa este considerat, indiferent de numărul de kilometri. Sigur că inspecția tehnică periodică este uh, o ocazie bună de a introduce primele măsuri de combatere a fraudei. Dar trebuie să vedem și care sunt limitele acestui exercițiu, pentru că prima inspecție uh, tehnică auto are loc la patru ani de la înmatriculare ceea ce înseamnă că orice fel de manipulare din uh, acești ani nu poate fi uh, detectată ce s-a făcut înainte de acea dată. În al doilea rând, nu toate statele membre înregistrează aceste date. Și, desigur, frauda de modificare a kilometrajului depășește mult inspecția tehnică auto. E un subiect care ține și de protecția consumatorilor, de piață, deci ne depășește mult competențele. Noua în noua directivă s-a cerut Comisiei să se realizeze un studiu privind posibilitatea de a se face un schimb de date, de a se asocia informațiile despre kilometraj uh, și datele uh, de înregistrare ale vehiculului și să se înregistreze și datele uh, pieselor uh, autovehiculelor care au uh, avut accidente. Am realizat acest studiu, este disponibil pe pagina de internet a DigiMove. Acest studiu a examinat diferite soluții tehnice pentru crearea unei astfel de platforme. Una dintre soluții ar fi să se creeze un sistem complet nou în al doilea rând să se reducă sistemul Eucaris folosit uh, pentru schimbul de informații cu privire la numerele de înmatriculare. În al treilea rând, să se folosească un alt sistem al Comisiei, ERRU, care este folosit pentru uh, schimbul de date privind întreprinderile de transport rutier. Fiecare soluție, fiecare soluție are avantaje și dezavantaje. Puteți găsi uh, detaliile în acest studiu. Din punctul nostru de vedere, este clar că acum Comisia nu are uh, mandatul de a introduce un astfel de sistem. Următorul pas este raportul din 2020 prevăzut de directivă. Atunci vom analiza subiectul mai îndeaproape. În ceea ce privește următoarele etape, ar trebui ca schimbul de informații să devină obligatoriu. Dacă să se poată întâmpla asta, în primul rând datele trebuie să existe și datele vor fi disponibile doar din mai 2018, după cum spuneam. Între timp, statele membre care au datele deja, au uh, competența, au posibilitatea de a introduce aceste date în uh, schimburi de date pe baza unor acorduri bilaterale. Unele au făcut-o deja. Deci, din punctul nostru de vedere, următorul pas este raportul din 2020, când vom analiza mai îndeaproape subiectul uh, legat de rezultatele studiului și, dacă este necesar, vom propune modificări ale legislației. Mulțumesc foarte mult, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Merci beaucoup, je vais donner... Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul mai întâi coordonatorilor și începem, deci, cu dumneavoastră, domnule Vim Van de Camp. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc mult și Comisiei Europene pentru aceste explicații. Aș dori să pun uh, două întrebări. În primul rând, de ce nu așteptăm un pachet complet? Eu credeam că examinăm acum un uh, aspect al acestei uh, fraude la, legate de modificarea kilometrajului, și anume aspectul transfrontalier. Însă este importantă o luptă completă pe toate fronturile împotriva acestui tip de fraudă și aceasta se lasă așteptată. Fiecare viață care poate fi salvată trebuie să fie salvată, însă se pare că Comisia Europeană a decis să înceapă cu acest aspect și să nu mai aștepte uh, uh, un pachet complet. Sunt de acord cu Comisia Europeană că sunt uh, mai multe riscuri uh, la adresa securității rutiere atunci când uh, circulă vehicule cu kilometrajul falsificat. Și altă întrebare este legată de frauda legată de kilometraj în sine. Este o problemă importantă în Europa. Am văzut că s-au uh, luat anumite inițiative în Belgia, de exemplu, însă se pare că, în ciuda digitalizării, e destul de ușor să se uh, fraudeze. Mulțumesc! Ja, schönen guten Morgen. Bună dimineața! Vreau să îi mulțumesc reprezentantei Comisiei Europene pentru prezentare. Am uh, negociat acum câtva timp această directivă, mi se pare importantă și bună, însă mă întreb dacă această directivă va fi suficientă ca să găsim pentru viitor o soluție și mai bună și mai corectă. Stimată doamnă reprezentantă a Comisiei, ați spus pe bună dreptate că uh, obligația de înregistrare va intra în vigoare pe 20 mai 2018, adică uh, kilom, va fi obligatoriu să se înregistreze kilometrajele diferitelor autovehicule uh, la inspecții și să fie puse la dispoziție ulterior inspectorilor. Ați spus că uh, frauda va trebui să fie și penalizată, sancționată. Cel puțin așa am înțeles din interpretarea în limba germană. Ce înțelegeți prin sancționată? Vă gândiți la mecanisme uh, penale, mecanisme de sancțiune? Ce, la ce nivel de sancțiuni vă gândiți în Uniunea Europeană? Cam asta ar fi prima mea întrebare. Uh, și uh, v-ați referit și de un, uh, de un punct deficitar foarte important. Într-adevăr, uh, în cazul automobilelor noi, prima inspecție are loc după patru ani și această perioadă de patru ani reprezintă practic o lacună în care se poate realiza frauda. Ce intenție are Comisia pentru viitor, pentru a ține cont și de ce se poate întâmpla în acești patru ani. Stimată doamnă, ați spus de asemenea că schimbul de date uh, în baza unor acorduri bilaterale este realizat, așa este, mai multe state membre și-au luat obligația de a face schimb de date, dar este Uh, adevărat și că până acum nu există o soluție europeană reală. Dumneavoastră ați dat ca explicație lipsa mandatului, ceea ce e adevărat, însă noi, uh, Parlamentul European, ca legiuitori, ar trebui să nu ne mulțumim cu atâta și să ne luptăm pentru o soluție europeană. Și de ce spun asta? Uh, frauda la kilometraj nu e doar o fraudă care afectează pe consumator, ci este o fraudă cu consecințe grave pe planul securității rutiere. Și cred că pe viitor trebuie să privim acest subiect uh, nu doar din perspectiva inspecției tehnice, ci ar trebui să abordăm subiectul și din perspectiva consumatorului și din perspectiva socială Nu știu dacă e corect ce spun, însă din câte știu eu, există deja o bază de date europeană în care se introduc numerele de înmatriculare suspecte, cum ar fi ale autovehiculelor furate. Și acum vreau să vă întreb Uh, ce se întâmplă în cazul automobilelor furate atunci când cumperi o mașină? Este posibil să verifici pe plan tehnic dacă automobilul a fost uh, furat? Eu cred că lipsește voința politică, însă astăzi dumneavoastră îmi spuneți că există. De aceea vreau să vă întreb, în primul rând, ce înțelegeți prin sancțiuni? În al doilea rând, cum poate fi acoperită această lacună din primii patru ani și apoi cum se poate ajunge la o soluție europeană? Și, ca ultimă frază, eu cred că ar fi important să avem o agenție rutieră europeană. Noi, cel puțin uh, socialiștii, ne întrebăm dacă nu cumva aceasta ar fi o soluție bună pentru a combate astfel de fraude. Mulțumesc! Merci, monsieur Ertug. Vă mulțumim, domnule Ertug. În numele doamnei, uh, uh, în numele ALDE, doamna Bilbao. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc, uh, um, mulțumesc și reprezentantei comisiei. Vreau să o felicit pentru noul post, chiar dacă este pe acest nou post de doar câteva luni. Vreau să vă reamintesc că directiva are două considerații importante. În primul rând, o trimitere la Carta Albă. Pentru anul 2050 uh, am uh, angajat să avem zero decese uh, din cauza transportului rutier, asta pe de-o parte, și pe de altă parte, având în vedere progresele către un spațiu european pentru siguranța rutieră, obiectivul este să reducem la jumătate numărul de decese um, în Uniunea Europeană pe șosele până în 2020 față de anul 2010. De aceea, um, inspecțiile tehnice și registrul de informații despre care ni s-a vorbit ar trebui să um, contribuie la îndeplinirea acestor obiective la care ne-am angajat. Bineînțeles, am ascultat comisia și aceasta ne-a spus că până în uh, mai 2018 nu va fi obligatoriu să se înregistreze aceste informații care um, conduc la atât de multe controverse. Uh, registrul de kilometraj. Însă, în directivă, la articolul 1, se spune că cerințele care, pe care stabilește, stabilește acestea sunt minime, însă nimic nu împiedică statele membre să meargă mai departe de cerințele din directivă. Bineînțeles, nu eu trebuie să apăr Comisia Europeană, însă cred că avem documente, cerințe și directive suficiente pentru a Uh, putea să impunem cerințe către statele membre cu privire la ceea ce trebuie să facă și ce au făcut. Și în acest sens aș dori să întreb uh, pe reprezentanta Comisiei dacă există uh, în statele membre acorduri bilaterale, dacă există informații cât de cât clare cu privire la nivelul de fraudă din Uniunea Europeană și de asemenea aș vrea să știu dacă avem date cu privire la statele membre care fac progrese și care deja înregistrează datele de kilometraj fără să aștepte luna mai 2018 și care sunt statele care au acorduri bilaterale pentru a încerca să controleze acest tip de fraudă un pic mai direct, pentru că, bineînțeles, aici nu vorbim doar de o fraudă, doar în um, kilometraj, măsluirea acestora, ci Vrem să vedem cum am putea să um, apărăm drepturile consumatorilor, pentru că și despre asta este vorba și este vorba și despre riscul în fața securității rutiere um, ale acestor comportamente fraudulente. Deci e vorba de drepturile consumatorilor și drepturile multor asociații de victime și um, urmași ale persoanelor care au decedat pe șosele. Deci trebuie ca statelor membre să li se ceară îndeplinirea cerințelor deja existente și să existe o rigurositate mai mare la nivel european. Deci, dincolo de aceste platforme de inspecții, cu care sunt perfect de acord, aș dori să știu dacă am putea să avem mai multe amănunte cu privire la situația, cum stau lucrurile cu frauda la nivel de state membre și uh, am vrea să ni se spună concret care sunt statele care în acest moment um, sunt în conformitate și care ar putea să dea exemplu și celorlalte. Și înainte de a merge mai departe uh, cu soluții tehnice, am văzut că există mai multe tipuri de soluții, crearea unui nou uh, sistem, să nu fim naivi, tot ce înseamnă sistem nou o să se lovească de opoziția Consiliului. Dar bun, să vedem dacă nu cumva putem să facem progrese cu ceea ce avem deja. Avem și sistemul ERU, care era cel de-al doilea um, um, cea doua variantă. Și acesta ar putea să fie um, un instrument extins astfel încât să rezolvăm întreaga problematică cu care ne confruntăm. Fără să mai aștept raportul pentru anul 2020 la care s-a făcut trimitere, aș vrea să știu niște date, niște informații, astfel încât să po- face o evaluare mai exhaustivă asupra acestei probleme. Și încă o dată vreau să transmitem această cerință către statele membre să se uh, conformeze cu cerințele deja existente. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum doamna Chilonen. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și Comisiei pentru intervenția aceasta. Foarte pe scurt se vorbește despre consumatori, drepturile acestora, despre fraudă. Știm foarte bine că frauda este destul de însemnată și uh, ce face Comisia la nivelul uh, diferitelor sale direcții generale? Ce intenții au pentru a garanta drepturile uh, consumatorilor pentru a le apăra în contextul acestor noi tehnologii și acestui nou tip de fraudă? Sau v-ați gândit la soluții în funcție de competențele fiecarei direcții generale? Nu știu, mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kellerman, domnule Kramer. Vă mulțumesc și eu. Vreau să mulțumesc reprezentantei Comisiei. Trăim acum în uh, epoca digitală, vorbim despre mașini autonome și apoi uh, constatăm că avem probleme, că nu putem să ne asigurăm că nu se fac uh, fraude la kilometraj. E vorba nu doar de consumatori, e vorba și de contribuabili care au de pierdut. Și se știe de 20 de ani că există fraude. Mai ales um, în rândul taximetriștilor. Numărul de um, kilometri nu e niciodată cel corect. Însă, în, în alte părți se fac și controle eficiente. Rezultatele sunt foarte diferite în funcție de categorii. Nu se poate, nu este acceptabil ca responsabilii politici să accepte acest tip de fraudă. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de protecția datelor personale, însă nu trebuie înregistrat fiecare călătorie. Dar dacă în fiecare seară se înregistrează numărul de kilometri parcurși sau chiar atât pe săptămână, s-ar putea face controle eficiente fără să se știe neapărat de unde până unde s-a mers. Iar când se vinde o mașină, cumpărătorul poate să fie sigur că, de fapt, celălalt kilometrajul este corect. Începând din mai 2018, uh, a trebuit să se rezolve această problemă. Dar de ce să așteptăm până în anul 2020 ca să um, aflăm uh, care va fi sistemul ce se va aplica? trebuie să se facă un schimb între toate statele membre de aceste date. Mai este și apoi uh, perioada aceasta, de la cumpărare până la prima inspecție tehnică. Dacă vrem să evităm frauda, trebuie să se facă o monitorizare și în primii patru ani. În felul acesta s-ar uh, împiedica frauda. Ne trebuie de asemenea o soluție europeană care să fie obligatorie. Am identificat uh, lacunele și dacă Comisia ar face un efort uh, și dacă noi, Parlamentul, am face presiuni, cred că am putea să avem câștig de cauză în fața statelor membre. Vreau să știu care sunt statele care deja fac schimb de informații. Nu prea mi s-a s-au dau nume, nume, dar uh, cei care nu fac schimb de informații trebuie să fie arătați cu degetul, să fie numiți, pentru că trebuie ca oamenii politici să se implice. Mulțumesc, domnul Lundin. Tack för ordet. Ja, det här är ju alltså ett jätteproblem. Eh, jag ser inte minst... Vă mulțumesc. Este o problemă foarte gravă. Și în Suedia avem o piață mare de mașini la mâna a doua importate din Germania. Avem aici o modalitate prin care dealerii de mașini câștigă mai mult de pe urma mașinilor pe care le vând. Și dacă s-a umblat la mașină, nu înseamnă neapărat că mașina e într-o stare proastă, dar înseamnă că are un kilometraj mult mai mare decât crede cumpărătorul când se apucă să o cumpere. Și e foarte important să poată fi verificate aceste lucruri. Dacă e vorba de o mașină suedeză, se poate face o monitorizare, există rapoarte, documente, însă atunci când se cumpără mașini de import e foarte greu să faci verificarea ceea ce înseamnă că, da, trebuie să găsim o soluție, pentru că e și o problemă de siguranță, un kilometraj mai mare, mm, difer, face o diferență foarte mare pentru că ai putea să supraestimezi uh, ce poate face mașina respectivă. Deci trebuie să avem o abordare diferită. Putem să începem um, să monitorizăm viața mașinii de la bun început, de, din fabrică, uh, și apoi trebuie să mai fie și tragere la răspundere, mai ales pentru cei care măsluiesc kilometrajul. E foarte greu că E vorba de chestiuni uh, digitale care pot fi făcute. Îți iei laptopul, conectezi la mașină și faci uh, modificarea și atunci uh, dacă nu rămân urme, cum găsești vinovații, cum pedepsești tipul acesta de infracțiune? E foarte greu, cred eu, să te îndrepți împotriva proprietarului, pentru că acesta de obicei este victima și de fapt dealerul de mașini este cel care uh, este de vină. Deci trebuie să se facă un fel de monitorizare, de follow-up, să se poată monitoriza întreg ciclul vieții mașinii, începând de, de la statul în care a fost produs autovehiculul și apoi după aia se poate verifica că într-adevăr kilometrajul este cel bun. Sper să putem găsi o soluție la problema aceasta pentru că vizează pe toți consumatorii noștri. Vă mulțumesc. Doamna Semanora acum. Vă mulțumesc foarte mult. Colegul kteří hovořili o ochraně spotřebitelů a... Vreau să le mulțumesc uh, colegilor care au vorbit despre protecția consumatorului și despre protecția intereselor economice ale consumatorului. Și am o întrebare pentru comisie. Care sunt costurile neac neacționării în acest domeniu? pentru că ați spus că în 2020 se va face un studiu de fezabilitate, după care probabil că va urma un, uh, o decizie cu privire la un sistem de schimb de informații, dar uh, vorbim practic de o perioadă de peste 10 ani de când a început dezbaterea pe acest subiect în Parlamentul European. Aceasta ar fi prima întrebare. În al doilea rând, aș avea o observație. Mă tem că schimbul de informații din perspectiva securității în uh, aceste informații privind uh, piesele afectate într-un accident sunt foarte importante și nu trebuie lăsat deoparte acest schimb de informații. Domnul Telicca. <coughs> Voi fi foarte succint. Deja s-a mai menționat de câteva ori acest subiect. Însă, ceea ce are efect, ce are efect asupra valorii unei mașini la una a doua? Dacă a fost un accident, apoi uh, vârsta mașinii și, bineînțeles, kilometrajul. Și ce se întâmplă? În unele state, fraudele cu aceste mașini uh, la mâna a doua, la dealeri, uh, se ridică la 60-70%. Aceasta este realitatea. Dacă ne uităm la cifra aceasta și ne mai uităm, de exemplu, la faptul că se schimbă modificări de către 50, 60, 70 de mii de kilometri, ne dăm seama ce implicații economice are acest fapt asupra noilor proprietari. Și în unele state membre este aproape imposibil uh, chiar uh, și prin sistemul judiciar să-ți protejezi drepturile. Aceasta este realitatea și contextul, l-am uh, auzit și de la comisie și apreciez prezentarea acestea, E bine, care este calendarul? Bine, mi se pare că este absurd de dreptul. Ne confruntăm cu o chestiune care are niște implicații foarte grave. Este o chestiune care uh, valorează miliarde. Avem și implicații de siguranță și așteptăm nu știu câți ani până să se uh, aplice normele. E nevoie să avem o inițiativă. Dacă am putea să o avea, imediat am venit cu o propunere legislativă. Sincer, uh, eu m-aș aștepta ca Comisia să ne lumineze un pic mai mult. Care sunt cu adevărat obstacolele aici? De ce uh, Comisia nu poate să acționeze mai devreme decât uh, intenționează să o facă? Vă mulțumesc foarte mult, domnule Telișca. Mă îndrept acum către comisie. Mai multe întrebări au fost adresate, mai ales cu privire la calendar. Directiva e din 2014, sunt deja în 2017. Ce se întâmplă? De ce așteptăm 2020? Multe întrebări de asemenea referitoare la sancțiuni. Într-adevăr, o problemă foarte importantă. Apoi, chestiuni detale. De exemplu, doamna Bilbao întreba concret uh, care sunt uh, amănuntele, care sunt statele membre care nu joacă după reguli, de ce nu s-au implicat, de ce nu respectă aceste directive având în vedere că toată lumea a spus asta, e vorba de securitate, siguranță rutieră, dar și uh, o chestiune care e legată de drepturile consumatorilor. Apoi domnul uh, Vin Van de Cam a reamintit uh, care este um, problema ansamblu, pentru că, de fapt, aici uh, ne referim la o parte a problemei. Da? De deci, ce să nu vedem problema în ansamblul său, ce înseamnă frauda? Sper că veți veni cu răspunsuri concrete. Noi vrem să vă ascultăm. Oui, merci beaucoup. Vă mulțumesc mult pentru toate întrebările. Este clar că este vorba de un subiect care vizează mai multe aspecte ale politicii europene. De aceea este un subiect complex. Voi încerca să răspund pe rând la întrebări. În primul rând, directiva adoptată de către cei doi colegiuitori în 2014. Termenii, termenele de um, răspundere, de transpunere acesteia um, se referă la anul acesta, 2017 și aplicarea începe din anul viitor. Deci vă dați seama că noi nu putem să venim deja cu o modificare, este vorba eh, aici despre stabilitatea legislației, n-ar fi o bună practică să modificăm o directivă la fiecare doi ani. Da, așadar, avem instrumentul acesta, care e bun, însă care încă n-a intrat în vigoare. Deci e destul de complicat să-l revizuim acum. Asta ca, la, ca răspuns la prima întrebare. Nu e vorba că nu vrea Comisia să se miște mai repede, dar trebuie ca normele să aibă un ciclu de viață pentru a vedea cum uh, Uh, funcționează și dacă trebuie să propunem soluții. Cât despre frauda la kilometraj, multe state au luat deja inițiative specifice pentru a soluționa această problemă și există exemple de bune practici pe care le cunoașteți. Nu știu dacă pot eu să menționez uh, state, dar știu că Belgia are un sistem, uh, olandezii au același sistem și mai sunt și alte state care sunt uh, pe cale să se inspire din aceste bune practici și E clar că există multă informație, multă literatură pentru statele membre care pot să facă progrese înainte să ajungem la termenul acesta, care în cazul nostru este 2020. De altfel, uh, colegii de la DG Sanco au uh, publicat un studiu în care se indică cazurile de bune practici un studiu din care statele membre se pot inspira pentru a începe de acum să facă ceva în acest sens. Am avut o întrebare mm, privitoare la amenzi, la contravenții, în cazul în care se găsește un odometru, un uh, kilometraj falsificat. Ei bine, în text nu se precizează nimic, este încă o dată vorba despre o directivă, așadar statelor membre le revine sarcina de a stabili contravaloarea amenzilor. N-am zis că crearea unui, schimb, unui sistem european de, pentru schimbul de date nu ar fi posibilă. Nu, din potrivă, se poate crea un astfel de sistem. Însă, înainte de toate, trebuie ca aceste date să fie disponibile, ori deocamdată lucrurile nu stau așa. În mod cert, trebuie găsită cea mai rentabilă soluție cu putință. Iar în 2020, cu alte cuvinte, în scurt timp, peste doar trei ani, vom aborda acest uh, subiect 2020 fiind un an pentru transpunere în cadrul statelor membre. Apoi, am fost întrebată dacă avem informații în privința nivelului fraudelor uh, cu kilometrajul la nivelul european. Studi Comisia a făcut un studiu și în consecință s-ar părea că este vorba de 5% din consumatori iar în țările din estul Europei acest fenomen este de mai mare amploare, de 3-4 ori mai mare decât în restul Europei. Nu știm câte state membre fac, uh, strâng date în, din acest domeniu, însă am numit câteva state membre care au creat deja mecanisme, mecanisme ce par destul de eficiente – și aceste mecanisme ar putea constitui o sursă de inspirație pentru celelalte state membre. Am spus deja că sunt mai multe aspecte din legislația europeană în acest domeniu. Este vorba despre despre inspecția tehnică auto, ITP, fel și fel de inspecții și controle care pot avea loc timp în acești patru ani, dar colegii de la DG Grow și DG Just pot da o mână de ajutor. Spre exemplu, importul obligatoriu al uh, odometrului, care mm, este vizat de legislația europeană începând cu acest an. Dar acum rămâne de văzut dacă va trebui reglementat și, reglementată și chestiunea falsificărilor, manipulărilor. Pentru că dacă reglementăm în această privință, poate până la urmă le dăm o mână de ajutor infractorilor. Până la urmă și sectorul industrial trebuie să-și uh, asume o parte din această răspundere și de altfel, din câte am înțeles, există mai mulți actori industriali uh, care își îndreaptă atenția asupra acestui aspect, dar e posibil uh, ca doar pe noile modele de automobile să fie introduse aceste sisteme antifraudă. Uniunea Europeană oferă un cadru care să vină în sprijinul statelor membre. Am spus deja că pentru noi, în ceea ce privește inspecția tehnică auto, calendarul uh, vizează anul 2020 și vom examina îndeaproape această posibilitate în ceea ce privește schimbul de date electronic la nivel european. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Continuăm cu ordinea de zi, dragi colegi. Doamna Kilonen ne va face o prezentare a proiectului său de aviz în ceea ce privește reducerile obligatorii de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030. E vorba despre un proiect de aviz pentru Comisia ENVI. Doamnă Kilonen, vă dau cuvântul, apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră și apoi din nou uh, doamnei Kilonen pentru concluzie. Votul va avea loc în 23 martie. Doamnă Kilonen, aveți cuvântul. Dragi colegi, avem 117 amendamente la proiectul de aviz. Pe documentele de la ITRE și ENVI. Cu alte cuvinte, se dorește într-adevăr la Parlamentul European o politică pe termen lung în acest domeniu. Mă bucură nespus faptul că la Strasburg, la ultima sesiune plenară, atunci când am votat pe marginea revizuirii sistemului de comercializare a certificatelor de carbon, ETS, Uh, s-a vorbit despre presiunile necesare um, ce trebuie a fi făcute pe companiile de transport maritim pentru ca și în acest domeniu să scadă emisiile de gaze cu efect de seră. Aici avem trei mari uh, chestiuni care interesează comisia noastră. Am avut, am uh, vorbit despre acesta și cu raportorii din umbră ieri. În primul rând, care este punctul de pornire? Care este marja de flexibilitate a sistemului ETS și LULUCF? Pentru că acestea au, au un impact în privința măsurilor uh, finale și uh, impactului măsurilor finale. Cred că împreună cu toate grupurile din Parlament putem conlucra bine și să ajungem la o propunere finală care să reflecte într-adevăr poziția comisiei noastre. În privința amendamentelor pe care le-am primit, s-ar părea că membrii comisiei noastre consideră drept importantă uh, legătura dintre partajarea poverii și angajamentele pentru 2030. Este vorba aici despre elemente extrem de importante. Trebuie să ne asigurăm că și sectorul energetic își aduce contribuția la acest efort mondial. Trebuie să avem linii directoare la nivel european, însă, bineînțeles, și la nivelul statelor membre, astfel încât acest sistem să fie unul eficient. Pentru a ne asigura că, într-adevăr, vom, aduce la, vom ajunge la reduceri de emisii ale gazelor cu efect de seră, atât la nivel european, așadar, cât și la nivel uh, național. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc! Intervenția președintei fără microfon. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Uh, îi țin locul doamnei Clun și vă rog să acceptați uh, scuzele dumnea ei, raportor fictiv din partea EPPD. Doamna Clun uh, salut aceste discuții care cu siguranță vor fi interesante și pe viitor. Obiectivul acestui aviz este de a stabili obiective în privința emisiilor pentru statele membre în perioada 2021-2030 pentru acele uh, sectoare care nu sunt reglementate prin ETS. E vorba practic despre respectarea angajamentelor uh, de la Paris. Doamna Clun, consideră că deocamdată multe dintre amendamente și amendamentele de compromis sunt uh, pozitive și atrag atenția asupra obligațiilor comune pe care le-a adus conferința de la Paris și acordul de la Paris. Doamna Clown uh, sprijină un uh, sistem echitabil în care statele membre să continue reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar și să apere structurile economice din statele membre. Doamna Clun salută eforturile făcute pentru sporirea eficienței energetice și uh, um, orientarea către moduri de transport care să presupună emisii scăzute de carbon. Doamna Clun dorește să se evite uh, pe cât posibil uh, povara administrativă pentru statele membre uh, și acest aviz trebuie să rămână echilibrat din acest punct de vedere. Doamna Clun subliniază importanța încurajării statelor membre de a colabora pentru atingerea acestui obiectiv comun. Vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată, doamna Clun, vă roagă să o scuzați pentru neparticiparea la lucrările de astăzi și uh, subliniază că așteaptă cu interes colaborarea cu ceilalți raportori din umbră și cu raportoarea pe acest subiect. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Cristin. Vă mulțumesc, doamne președinte. Dragi colegi, am mai spus-o și în cadrul primelor discuții pe marginea acestui dosar, și anume, textul de față este un text de o importanță uriașă care vizează transpunerea legislației europeană a obiectivelor acordului de la Paris. Vă spun sincer că după prima întrunire a raportorilor din umbră care a avut loc ieri, sunt cam îngrijorată de turnura pe care par să o ia discuțiile în anumite privințe ale acestui raport. După vorbe, acum a trecut, a, a venit momentul faptelor. Nu ne putem uh, felicita de, uh, pentru ratificarea acordului de la Paris și apoi să încercăm să reducem ambițiile acestui acord a nu sprijini includerea obiectivelor pe termen lung 2030 și 2050 contravine spiritului și textului acordului de la Paris. Mai mult, obiectivul de uh, reducere de până la 80-85% pentru 2050 uh, nu ies din pământ, din iarbă verde. Uh, este vorba despre un raport prezentat în 2011 pe care se bazează aceste obiective. Apoi, a nu sprijini clauza de revizuire înseamnă iarăși să contravenim acordului de la Paris, care stipulează că părțile trebuie să, își, uh, să fie cât mai ambițioase cu putință. În fine, subliniez că definiția punctului de pornire pentru traiectoria reducerii emisiilor ar putea avea un impact foarte mare Uh, asupra cotelor de emisii distribuite statelor membre. Trebuie să ajungem la un acord astfel încât aceste cote de emisii să nu depășească nivelul real al emisiilor, pentru că altfel, până la urmă, statele membre nu vor mai face niciun fel de efort, pentru că practic li s-ar fi acordat dreptul de a polua. Ori acest uh, lucru ar fi extrem de problematic. Sper ca la următoarea noastră întrunire a raportorilor din umbră să ne Uh, angajăm mai mult uh, în ceea ce privește respectarea unui angajament pe care ni l-am luat. Mulțumesc, domnul Telici, care are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, este o propunere foarte importantă aceasta și trebuie să o considerăm cu toată atenția necesară. Ne-am angajat uh, în această direcție, dar pe de altă parte trebuie și să ne bazăm ambițiile pe o analiză concretă. Propunerea este una bună, după părerea mea. Sunt mai puțin pesimist după întrunirea noastră de ieri. Ba chiar mi s-a părut că uh, toți raportorii au uh, o, o atitudine constructivă și în ceea ce privește amendamentele, observațiile și remarcile formulate. Nu voi intra acum în detaliu pentru că am căzut de acord să trimitem comentarii uh, raportoarei pentru îmbunătățirea textului. În ceea ce privește părțile mai problematice, vitale, înainte de toate aș atrage atenția asupra amendamentului de compromis 5, progresivitatea, să spun așa, pe termen lung a ambițiilor noastre. Pe mine nu mă deranjează în niciun fel acest lucru. În text se spune foarte clar că e vorba despre o evoluție liniară dincolo de 2030, însă nu prea văd cum să scriem pe hârtie negru pe alb date concrete fără a ne baza pe o evaluare de impact. Aș uh, ruga raportoarea să vedem cum putem asigura această progresivitate și nivelul ambițiilor, dar cum să uh, ne bazăm totuși pe analize. Eu nu exclud ca în anul 2040 să nu fie 95, să fie 97 sau chiar 100. Nu cred că putem fi atât de uh, specifici în datele pe care le avansăm. Apoi, uh, o clarificare la amendamentul 7. Am căzut de acord cu raportoarea că uh, trebuie să fie redactat din nou, pentru că în compromisul actual se spune altceva decât uh, intenția inițială. Se spune că accesul poate fi parțial sau total până în 2030, fără să depășească 5% din uh, emisiile totale alocate. într-adevăr, e bine să mai reflectăm pe marginea acestei chestiuni, pentru că mai multe grupuri au ridicat rezerve în această privință. Aș sublinia de asemenea compromisul 6, partea îngroșată. E vorba de obiectivele 2020 și limita maximă stabilită în funcție de 2009 um, știu că raportarea este de acord, și anume că nu putem penaliza acele state care deja au întreprins eforturi mari în vederea reducerii emisiilor. Pentru noi, ALDE este un um, element foarte important. Aș mai avea și alte observații mm, în privința discuțiilor pe care le-am avut de ieri, uh, însă, încă o dată, mm, cred că nu e cazul să fim pesimiști, din potrivă. Vă mulțumesc, domnule Telicca. Dom domnul Bas Eckholt are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, permiteți-mi și mie să mulțumesc raportoarei pentru activitatea sa și pentru întrunirea de ieri, la care, din păcate, nu am putut participa, dar știu că s-a desfășurat foarte bine și a fost marcată de o atmosferă bună. Cu siguranță se va putea ajunge la compromis, poate nu cu toate grupurile, dar uh, în majoritate, totuși. Sunt de acord cu Cristin în privința importanței acestui dosar. Europa are două propuneri legislative pentru punerea în aplicare a acordului de la Paris, uh, acordul ETS și aceasta. Deci, toți cei care au salutat acordul de la Paris în 2015 ar trebui să-l uh, transcrie acum în acte legislative, pentru că altfel sunt aplauze și nimic altceva. Un zgomot fără niciun fel de fond. Trebuie să ne respectăm angajamentele. Cred că mulți uh, încă trebuie să mai uh, înțeleagă ce va presupune această lume post-Paris. Păi, uh, subiectele discutate deocamdată sunt restrânse ca număr. În primul rând, da, e vorba despre flexibilitate, mm, care sună bine, dar s-ar părea că oferă fel și fel de portițe statelor membre pentru ca eforturile pe care le întreprind să fie cât mai mici cu putință. Deci, într-adevăr, trebuie, uh, nu trebuie penalizate statele care au făcut deja eforturi, dar nu trebuie nici să transferăm surplusul pentru perioada următoare. Pentru că, practic, nu facem altceva decât să edulcorăm uh, obiectivele pe care ni le-am stabilit. într-adevăr, trebuie limitată acea cotă la 5%, într-adevăr. Este foarte important să înțelegem ce se va întâmpla după 2030. <coughs> Investitorii trebuie să știe ce, se, ce așteaptă. Dacă vorbim despre agricultură și transporturi, este vorba despre două sectoare care uh, au nevoie de claritate. Pentru ei 2030 este ca și poi mâine. Da, poate că nu trebuie să vizăm neapărat o reducere de 95%, dar totuși uh, uh, GIEC, care este practic o comunitate științifică, a făcut o evaluare foarte serioasă, deci trebuie să, într-adevăr, să ne asigurăm că uh, la propunerile următoare ne vom baza pe termen, pe studii de impact, dar Până la urmă, eu cred că trebuie să se ajungă oarecum la un compromis, să avem și perspective pe termen lung, dar acestea să nu fie bătute în cuie. Apoi, în ceea ce privește platforma privind licitațiile, uh, cred că există un uh, acord, aș spune, și uh, nu e rău pentru că oferă practic o flexibilitate în privința modului în care ar funcționa acest sistem între țări. Acestea fiind zise, aștept cu nerăbdare continuarea discuțiilor și cu siguranță vom avea un aviz bun la tran. Mulțumesc, domnule Bas Eichhout. Îi dau din nou cuvântul raportoarei, doamna Kilonen. Vă rog. A, ah, atât de, atât de. Stați un pic. Am înțeles că un membru al comisiei este aici, spune președinta. Bine ați venit. Je laisse la parole à monsieur Romer. Și îi dau cuvântul. Perfect. Perfect spell. Perfect ați pronunțat. Vă mulțumesc. Nu cred că trebuie să-mi cer scuze pentru prezență. E un uh, subiect foarte interesant, urmărim dezbaterea Uh, cu mare interes și din uh, perspectiva Comisiei, ce este cu adevărat important este contextul acordului de la Paris și faptul că dorim să arătăm uh, restului lumii în aceste vremuri tulburi politice că noi intenționăm să ne reducem emisiile, așa cum am promis până în 2020 în comparație cu 1990. Deci va trebui să scădem emisiile cu 30% față de 2005. S-au făcut deja câteva observații legate de acest nivel de ambiție, un subiect foarte important fiind punctul de pornire și flexibilitatea în cadrul perioadei. Evident, foarte multe dintre propunerile de punct de pornire mai slabe ne fac uh, să credem că e mai puțin probabil că statele membre vor atinge obiectivul de reducere cu 30% până în 2030, ceea ce ne preocupă. În ceea ce privește flexibilitatea, cred că analiza de impact a Comisiei arată care sunt implicațiile. Noi nu considerăm că astfel se va submina nivelul stabilit în propunere. Nu credem că se va submina integritatea ecologică. În ceea ce privește discuția pe termen lung, și anume dacă să ne stabilim obiective pe termen lung în acest act legislativ, aș dori să amintesc uh, inclusiv membrilor Parlamentului faptul că în acordul de la Paris există o prevedere specifică referitoare la perioada pe termen lung, și anume, pe termen lung, toate părțile trebuie să uh, discute în 2020 așa numitele strategii de jumătatea secolului, și noua misiune a acordului de la Paris este să se facă eforturi ca să se uh, atingă o scădere cu 5 uh, grade Celsius a temperaturii. Așteptăm uh, raportul GIEC, o sursă de informare foarte importantă, care va veni la jumătatea lui 2018. Comisia consideră că acest raport trebuie să fie baza dezbaterii din Europa legate de strategia uh, de jumătate a secolului. De aceea ni s-ar părea că este prea devreme acum să impunem uh, obiective uh, obligatorii în acest act legislativ și mai ales uh, dacă ne gândim la sectoarele care participă la acest efort. Cine știe dacă va fi adecvat după 2030 să avem aceeași defalcare a pilonilor a celor trei piloni. Poate că va trebui să modificăm această structură într-un mod mai adecvat pentru perioada post-2030. Uh, deci uh, rămâne de văzut. Ce aș mai vrea să mai spun ar fi uh, ceva legat de povara administrativă. Noi uh, ținem în deoseb la o mai bună reglementare, la o aliniere, la o simplificare, o reducere a poverii pentru statele membre inclusiv. Și cred că, într-adevăr, multe dintre propunerile de amendamente se îndreaptă în direcția opusă. Fie că e vorba de cicluri anuale de conformitate, ceea ce nu corespunde cu uh, ciclul uh, uh, și în ceea ce privește uh, licitațiile, cred că ce se propune acum nu va funcționa realmente. Dacă înțeleg eu bine propunerea, licitația ar trebui să aibă loc în 2019, însă noi nu știm alocările decât în 2020. Deci cum poți să licitezi pentru ceva când doar după un an afli care ar fi alocările? Cred că e interesant să se facă licitații pentru, de dragul flexibilității, însă va trebui să ne asigurăm că este o propunere uh, cu care să se poată lucra până la urmă. Vă stăm la dispoziție în orice caz uh, pentru orice alte discuții cu raportorul și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și ultimul cuvânt îl are doamna Kilönen. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, raportorilor din umbră și comisiei pentru aceste observații. am înțeles că uh, trebuie să ajungem la un sistem suficient de flexibil și suficient de strict în același timp ca să ne asigurăm că statele membre acționează fără ca povara administrativă să fie prea mare. Și nu e ușor. După dezbaterea de ieri și după dezbaterea de astăzi, consider că vom putea să o scoatem la capăt și cred că lucrurile vor uh, merge bine și la votul din luna martie. Cred că dacă vom folosi și stimulente, dar și sancțiuni, vom putea să convingem și statele membre. Vă amintesc că am avut ieri o dezbatere, am ținut cont de tot ce au spus raportorii din umbră și, repet, acum trebuie să încercăm să facem presiune asupra statelor membre care încă nu au acționat și să le recompensăm pe cele care au acționat. Cred că așa trebuie să procedăm. În orice caz, ne vom continua munca cu raportorii din umbră într-o atmosferă pozitivă, ca întotdeauna, și cred că vom realiza un aviz bun pentru Comisia TRAN. Merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Trecem acum mai departe. Trecem la un schimb de opinii cu uh, coordonatorii TNT. Avem uh, norocul de a-i avea alături de noi pe cei trei coordonatori Bine ați venit la comisia noastră. Este vorba de un schimb anual de opinii și vă mulțumesc, domnule Wojciechowski, mă străduiesc să pronunț corect, mulțumesc domnule Brinks, Brinkhorst și domnule Groș, vă mulțumesc pentru prezență. E vorba de schimbul nostru anual de opinii, după cum spuneam, și noi de la Comisia TRAN dorim să uh, examinăm uh, progresele făcute pe fiecare din cele nouă coridoare care reprezintă baza rețelei TNT. Dorim să uh, discutăm și despre politicile transversale ce stau la baza TNT și despre politica de transport în ansamblu, cum ar fi uh, transporturile cu emisii reduse de carbon și relațiile cu statele vecine ca să menționez doar două teme. Sigur că nu vom putea să includem toate coridoarele și toate subiectele într-o singură dezbatere. Vom avea patru dezbateri cu cei 11 coordonatori europeni în următoarele câteva luni. Astăzi doresc să vă salut pe dumneavoastră la această primă sesiune care se referă la coridoarele dumneavoastră și la cele două subiecte transversale, cooperarea cu statele terțe și deblocarea problemelor transfrontaliere. Stimați domni, vom fi foarte atenți la prezentările dumneavoastră și, uh, de asemenea, la desfășurarea dezbaterii. Vă voi da cuvântul pentru maximum 30 de minute în total, deci 10 minute de persoană. Am să fiu foarte dură cu timpul, pentru că doresc să putem purta și dezbaterea cu colegii noștri, după care voi da cuvântul coordonatorilor și raportorilor permanenți pe tente, și începem cu dumneavoastră, domnule Wojciechowski. Voilà, on commence par vous D'accord, pour 10 minutes. Merci. Aveți 10 minute, mulțumesc pentru prezență. Um, merci beaucoup. Uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte, am să vorbesc limba engleză. Aveți în față prezentarea. Aceasta se referă la unul din documentele uh, tematice pe care le redactăm noi, um, ca coordonatorii, pe proprie răspundere. Toate documentele tematice au fost prezentate la Rotterdam în cadrul zilelor tente. Titlul este Extinderea cooperării cu statele terțe discutăm mai mult despre uh, sporirea cooperării cu state transfrontaliere și despre probleme transfrontaliere, pentru că, desigur, uh, în cadrul politicii TNT trebuie să ne gândim la fluxurile internaționale. Majoritatea blocajelor uh, se petrec la frontieră. Haideți să analizăm acest document tematic, sunt mai multe, uh, Însă, în primul rând, dorim să aprofundăm discuția pe anumite subiecte specifice, ceea ce poate uh, contribui la o nouă generare a planurilor de lucru. Puteți vedea cum am uh, contribuit la al doilea plan de muncă, dar, uh, de lucru, dar acum ne așteaptă al treilea. Aceste documente tematice vizează permiterea multimodal, transportului multimodal, apoi ameliorarea sistemelor de transport, apoi stimularea noilor tehnologii și uh, inovații, apoi uh, eficiența integrării tipurilor de transport a nodurilor urbane și ultimul document se referea la extinderea cooperării cu statele terțe. Eu despre acesta voi discuta. L-am uh, redactat împreună cu colegii uh, Lorențian Brinkhorst și Peter Balaș. Subiectul este clar, noi dorim să discutăm despre state terțe în documentul nostru, vecinii noștri, dar și despre vecinii vecinilor. Așadar, aici include, intră viziunea chineză, un drum, o centură, un drum, sau dimensiunea nordică a Arcticului e această idee de a-i uh, pune și pe vecini pe hartă atunci când extindem tenteurile. Acest document a fost redactat de noi și a făcut obiectul unor uh, discuții cu uh, direcția DigiNear, cu DigiMove, cu SEAE și a fost prezentat la Rotterdam la zilele tente Dacă vă uitați la principalii noștri parteneri, Am încercat să împărțim statele în diferite grupuri pe diferite criterii, inclusiv cel, uh, uh, cel uh, geografic. Avem vecinii noștri, Turcia, Balcanii Occidentali și apoi vecinii vecinilor. Avem vecinii pe hartă atunci când vizăm extinderea TNT, dar trebuie să ținem cont și de modul în care putem promova această abordare de tip coridor pentru că coridorul câștigă susținere în Europa și în afara ei. Am primit manifestări de interes chiar din Brazilia, un stat foarte interesat de abordarea noastră, pentru că toată lumea se confruntă cu aceleași probleme. În ceea ce privește fondul, am uh, realizat acorduri cu Balcanii Occidentali, s-a adoptat un act delegat, și avem acte delegate în curs de adoptare cu parteneriatul estic, cu care s-a semnat un proiect de TNT la Rotterdam. Am vorbit despre viziunea aceasta, o centură, un drum. Cum abordăm noi această viziune? Știți că avem o platformă de conectivitate între UE și China, care include mai multe subiecte, cum ar fi achizițiile publice, concurență, mediu și alte subiecte tehnice, care au uh, rezultat din aceste planuri ambițioase de a dezvolta o infrastructură care să lege China de Europa. Puteți vedea pe baza viziunii chineze că există mai multe drumuri care duc către Europa. Mm, această viziune, o centură, un drum, include cooperarea a 60-65 de state și o concurență între diferite rute și diferite provocări, pentru că se trece prin zone de conflict. În unele zone trebuie să se mai facă compromisuri în ceea ce privește standardele europene de siguranță, de exemplu. Și putem spune că până acum dimensiunea uh, podului rutier din Europa către China sau din China către Europa, pentru că, de fapt, fluxul comercial e destul de dezechilibrat. Avem cam un, 1% din schimburile comerciale care se uh, face pe cale rutieră. Unele bunuri ar putea fi transportate mai ușor în China, pentru că pot fi transportate, să zicem, în 20 de zile pe drum. Pe cale maritimă același transport ar dura 45 de zile. Sunt și probleme tehnice pe care am dorit să le evidențiem în acest document tehnic, discuții despre cum să investim, unde să investim și cum să punem accentul mai ales pe infrastructura soft și mai ales pe standarde. Sigur că recunoaștem problema statelor de tranzit. Unele nu sunt uh, neapărat liniștite văzând aceste investiții. Pentru că se fac investiții nu doar în zona care face legătura între China și Europa, ci și în Europa. Trebuie să discutăm toate aceste subiecte și să punem accentul pe standarde. Nu putem să ne compromitem standardele. Concluziile documentului tematic a fost că trebuie să analizăm uh, internaționalizarea fluxurilor, mai ales la transportul de mărfuri, trebuie să extindem hărțile, să introducem pe vecin pe hartă și trebuie să vedem care sunt beneficiile acestei cooperări și să profităm de ocazie. În același timp trebuie să fim vigilenți cu privire la standarde, și trebuie să uh, ținem cont de dezechilibrele financiare, de apetitul pentru investiții, pentru că chinezii uh, sunt dornici de dezvoltare, vor să facă investiții în Europa și uh, platforma noastră de conectivitate propune mai multe proiecte care pot fi interesante pentru europeni, pentru investiții din partea europeană, însă și chinezii doresc să investească în Europa și sigur că există un anume dezechilibru. Și cu asta vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Îi uh, dau cuvântul uh, următorului vorbitor care se va referi la coridorul mediteranean. Vă rog. Uh, Madam Chairman, uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre partea a doua a discuției noastre și anume de blocarea obstacolelor transfrontaliere. Am să încep prin a vă spune care sunt ultimele evoluții în coridorul de care mă ocup eu, și anume cel mediteranean. După cum bine știți, secțiunea de bază a acestuia este linia feroviară Lyon-Torino, care lipsește și care face legătura între Europa Occidentală și cea um, orientală și centrală. Cea de-a doua secțiune transfrontalieră este acțiunea spaniolă-franceză, care um, merge între Figuera și Perpignan. Și în sfârșit s-a găsit o soluție pentru Trieste Varșa la frontiera între Italia și um, Slovenia și de asemenea care face legătura ulterior cu Croația. În primul rând, um, despre Lyon Torino, vă pot spune foarte cu mare bucurie că s-a făcut un mare progres pentru că săptămâna trecută Parlamentul European a ratificat un acord bilateral pe 2015 cu privire la Lyon-Torino, iar partea italiană, acest lucru s-a făcut deja în decembrie anul trecut. Cred că e o realizare de proporții, au fost multe discuții și în parlamentele europene, eh, și Parlamentul European, și Parlamentul francez și cel italian și până la urmă s-a dat acord. E vorba de 57 de kilometri între saint jean de Marian și Tuzan în uh, Italia. Pe lângă partea de uh, eh, Cozar și Brennan este singura legătură est-vest prin Alpi. Iar acest acord uh, din partea celor două parlamente înseamnă că ambele state au primit undă verde să înceapă lucrările definitive pentru uh, acest, uh, acest tronson. Aceste lucrări pot să meargă mai departe între Franța și Italia și important este uh, calendarul pe care l-au convenit împreună cu Comisia în ceea ce privește grantul. Eu um, sunt membru al Consiliului de Administrație care se va reuni de patru ori pe an, astfel încât să uh, urmărim îndeaproape progresele și sunt mulțumit că deja au fost multe discuții și în acest Parlament și în sfârșit avem undă verde. În al doilea rând, avem vești bune și despre par- din partea de vest. Avem uh, o nouă linie de mare viteză între Perpignan și Figuera și principalele probleme au fost soluționate. Franța și Spania au convenit asupra unei noi configurații pentru această legătură feroviară care înainte era operată de către un concesionar. Și noi manageri de infrastructură sunt acum direct implicați și noua configurație nu înseamnă că s-au rezolvat chiar toate problemele, dar cred că avem acum o bază foarte bună pentru protejarea și pentru apărarea chestiunilor tehnice și operare pentru a permite ca această legătură transfrontalieră să fie pe deplin operațională și funcțională în următorii trei ani. Eu am să mă întâlnesc cu reprezentanții guvernului spaniol la Madrid uh, și o să discut în special cu ministrul uh, transporturilor pe acest subiect. Și în sfârșit, cea de-a treia Uh, conexiune între Italia și Slovenia, Trieste Verșa. Acolo s-a uh, convenit actualizarea liniei istorice. S-a făcut o amânare pentru că um, studiile au arătat că actualizarea ar fi suficientă, nu e nevoie de lucrări noi. Uh, e nevoie mai degrabă de chestiuni de natură generală. Cred că um, progresele pe care le-am avut aici este ca urmare a cooperării structurate am mai spus-o și înainte, în structurile naționale, căile ferate sunt, de, sunt cele mai naționaliste și legăturile uh, între uh, legăturile ferate sunt până la frontieră, restul depinde de ceilalți. Acum este important uh, crearea unei structuri binaționale care să lucreze mai ales pe proiecte transfrontaliere și care să îmbunătățească conectivitatea. Și în acest sens, nu vreau să mă laud prea mult, dar uh, și um, coordonatorii europeni și Comisia au fost implicați și asta a fost uh, de un ajutor uh, direct. Două din trei, în cele trei cazuri pe care le-am menționat sunt exemple de astfel de cooperare bună. Cel puțin la secțiunile transfrontaliere e clar că acum uh, avem o imagine mult mai bună a întregului coridor și în ultimii ani am uh, lucrat cu o echipă de consultanți, am examinat caracteristicile coridorilor și vedem în ce măsură acestea corespund cu parametrii tehnici. Acum avem un ansamblu clar de imagini cu privire la cum se prezintă lucrurile și secțiunile mm, acestea au probleme legate de interoperabilitate și intermodalitate, precum și probleme de capacitate. Am examinat foarte mult uh, proiectele planificate și am ajuns la o listă de proiecte pentru întreg uh, coridorul, în total 407 proiecte și un cost de cam 100 de miliarde de euro vă dați seama că intrăm acum într-o fază foarte importantă. Și, în sfârșit, domnule, doamnă președinte, avem uh, nu doar studii despre coridor, dar am identificat și problemele și acum trebuie să accelerăm punerea în aplicare Aici depinde foarte mult și de avizul Parlamentului European, pentru că este autoritatea bugetară principală și poate contribui mult. Trebuie să găsim niște soluții rapide, să găsim sinergii cu alte coridoare și să facem promovare pentru coridoare. Acest lucru e clar pentru, necesar pentru întreaga dezvoltare a coridorilor și, în sfârșit, partea de cofinanțare din partea Uniunii Europene a fost absolut esențială. Dacă n-am fi plătit 40% din coridorul Lyon-Torino, nu cred că francezii sau italienii ar fi fost în măsură să convină asupra punctelor pe care le-am menționat. De asemenea, ne-am întâlnit periodic cu Banca Europeană de investiții și împreună cu facilitatea corectarea Europei sperăm să găsim soluții și în, pentru viitor. Deci, în mare, cred că vă pot spune din perspectiva mea și din perspectivă transfrontalieră, lucrurile se prezintă destul de bine. Mulțumesc, domnule președinte. Merci beaucoup. Je laisse désormais la parole à Monsieur Grosch. Mulțumesc. Am să dau cuvântul domnului uh, Groș, care se ocupă de uh, coridorul uh, oriental uh, mediteranean, este mediteranean. Astăzi am să vorbesc în limba germană, ca să mai schimbăm puțin registrul. Deci acest coridor are 6.000 de kilometri. O primă evaluare aceasta ar fi, uitați, trebuie să mergem înainte pentru o primă privire. Sunt 9 state membre, dar dacă vrem uh, să privim uh, imaginea de ansamblu, ne dăm seama că există diferențe foarte mari între statele din, pachetul de coezi- din programul de coeziune și celelalte. Uh, suntem în a doua fază a programului, ceea ce înseamnă că avem o imagine mai exactă și aș vrea să mă uh, concentrez pe două aspecte, căile navigabile interne și um, căile ferate, pentru că, după părerea noastră, acestea sunt uh, elemente importante ale coridorului. Veți găsi în dosar uh, hărți foarte interesante care prezintă foarte exact imaginea relației dintre statele membre și a situației din statele membre și putem uh, să vedem uh, cât de avansată este electrificarea căilor ferate. Sigur că semnalizarea sistemului RTMS va presupune investiții și mai mari. Însă vedeți aici, uh, urmărind culorile, vedeți diferența mare între nord și sud. În sud e nevoie de investiții foarte mari în căile ferate, uh, Uh, care, va, care privește ameliorarea trenurilor în sine și uh, ameliorarea utilității acestor căi ferate. În ceea ce privește căile navigabile interne, acestea sunt un element important uh, al coridorului și trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Îi vedeți uh, Elba la granița dintre Germania și Cehia și de asemenea, uh, lăsând la o parte canalul, utilizarea elbei pune probleme destul de mari și va trebui să găsim soluții. Aș dori să vă atrag și atenția asupra faptului că noi am uh, pus mare preț, noi și Comisia, uh, pe uh, licitație, a doua licitație. Am avut două licitații pentru acest coridor. E vorba de o sumă de 1,2 miliarde de euro în total. Și dacă ne uităm la repartizare, Dacă ne uităm la repartizare, de exemplu, de la prima parte, dar și la a doua parte a programelor, se vede clar că ă, priorități, ce priorități am stabilit, care nu sunt totdeauna similare cu prioritățile statelor, ă, însă au fost respectate în mare măsură. Prima dată, în 2014, 99% din fonduri au fost dedicate uh, căilor ferate. A, uh, în a doua fază, 86% din fonduri au fost dedicate transportului feroviar. Și aș vrea să vă comunic pur și simplu că noi încercăm, printr-un dialog constant cu statele, să identificăm prioritățile acestora și să susținem caracterul multimodal al coridorului. Uh, ceea ce înseamnă că și la licitații trebuie să respectăm aceste criterii și trebuie să lucrăm în legătură strânsă cu diferiții manageri de infrastructură. Vedeți situația pe întregul coridor, aș spune că cel mai important element rămâne transportul multimodal. În al doilea rând, cel mai important element este sustenabilitatea ecologică, în anumite regiuni ale coridorului avem uh, probleme legate de legislația uh, respectivelor state. De asemenea, a spus-o și colegul meu, avem uh, de a face cu investiții din China pe acest coridor și pentru noi e important nu atât că vin bani din China, ci că s-ar putea ca odată cu acei bani să vină și alte standarde decât ne dorim noi. Noi dorim să avem standarde similare între diferitele state și ar fi mare păcat să se schimbe acest lucru din cauza implicării chinezilor. Căile navigabile interne sunt un subiect foarte delicat, la fel și căile ferate, nimeni nu vrea să încărcăm și mai mult transportul rutier, Însă e important de aceea să dezvoltăm transportul feroviar și uh, pe căile navigabile interne. De aceea am pus uh, accentul pe două subiecte în munca mea. În primul rând, un concept comun pentru ELBA, discutat în Germania, care în ianuarie 2017 a ajuns la o concluzie foarte interesantă într-o primă fază, și anume, în primul rând, uh, E vorba de autoritățile politice de la nivel federal, din landurile riverane. Și în al doilea rând s-au implicat asociațiile de mediu, care și ele sunt foarte active în domeniu, și au stabilit un concept comun privind uh, orientarea și uh, uh siguranța planificării pentru viitor, ceea ce pentru mine era unul din punctele cele mai importante. Uh, pentru că niciodată acest curs nu va fi o cale navigabilă cum este Rinul. Nu se poate, nici nu vrem așa ceva. Vorbim de o uh, adâncime de aproximativ 1,40 m. Se știe că pe acest coridor se cere până la 2,40 m adâncime, deci trebuie să vedem ce se poate face unde. Uh, ar fi păcat să renunțăm complet la transportul uh, pe acest coridor pe cale navigabilă interioară. Și ca să vă dau un exemplu, un, uh, un astfel de coridor permite uh, să se transporte echivalentul la 200 de tiruri. Deci e foarte important. Însă trebuie să mai urmărim ce se poate face în acest domeniu. Am discutat cu statele și, uh, după părerea mea, este uh, absurd să investim miliarde în calea ferată ca să o facem mai eficientă și apoi să se pierde la graniță până la zece ore din motive tehnice și administrative. De aceea ne-am întâlnit cu toate statele uh, și am întrebat dacă sunt de acord să facem un grup de lucru din reprezentanții ministerelor, a administrației, care să analizeze aceste probleme și să se asigure că astfel de probleme se elimină. Eu am convingerea că în timp de 2 ani timpul de așteptare la diferitele granițe poate fi redus de la 10 ore la 2 ore. E vorba doar de uh, rațiune și de încredere reciprocă. Încredere care se bazează și pe control control al pasagerilor, dar și control al materialelor. Când vedem cât timp se pierde din aceste cauze și veți vedea și în dosarele pe care vi le am pus la dispoziție, veți vedea acolo un program în, uh, format din 8 mari capitole. Ne întâlnim cu coridorul specializat 7, vom avea o reuniune la Viena luna viitoare și vom face o primă analiză a acestor aspecte. Noi avem convingerea că mm, cu bunăvoință și cred că bunăvoință există în fiecare țară și cred că astfel se va putea face un quick win și cred că aceste quick win-uri se pot face fără mari investiții. În încheiere aș vrea să spun un lucru pe care l-a subliniat și colegul. Uh, următorul um, lucru se experimentează pe coridorul nostru. În a doua fază a proiectelor am uh, analizat ce se întâmplă cu finanțarea. Dacă nu avem subvenții de până la 40% în domeniul feroviar, dacă nu ne concentrăm și pe proiecte mai mici, avem aproape 360 de proiecte. Nu sunt toate proiecte mari, sunt multe proiecte mici. Deci dacă ne vom concentra mai mult pe aceste două aspecte, vom putea progresa, altfel nu. Deci, pe scurt, avem nevoie de o abordare practică pe coridor în sine, și avem nevoie de mecanismul conectarea Europei 2, pentru că altfel nu se poate. Nu se pot susține aceste mici proiecte. Dacă nu sunt făcute acum, nu vor fi făcute nici pe viitor. Cu tot respectul pentru nivelul european, nu putem noi să facem totul nu, și nu vom putea să ne atingem obiectivul în 2030, să ajungem până la o conectare de 80%, dacă nu avem o finanțare directă în următoarea perioadă. Și eu sper că acest lucru să facă obiectul dialogului între Parlament și Comisie și uh, Consiliu. Și asta va presupune o mare putere de convingere. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, yes, uh, okay. Uh, my. Oh, sorry. Okay. Uh, well, My corridor right. Coridorul meu, coridorul Rin este cel mai ocupat, poate știți, și cel mai uh, avansat, pentru că trece prin zonele cele mai dezvoltate din Europa, e și cel mai scurt, însă are alte chestiuni pe care, cu care ne confruntăm și care sunt grele. E vorba de o densitate mare, apoi problema uh, separării traficului de pasageri și de marfă. Vrem să se sporească capacitatea. Apoi mai e problema blocajelor. Dacă ne uităm de asemenea la chestiunile de mediu și acelea sunt importante, nu e vorba doar de emisiile um, de dioxid de carbon, dar și seceta um, în zona Rinului, dar și problema zgomotului, care reprezintă o un obstacol. E nevoie de investiții în acest sens în balarinului. Dacă ne uităm la mm, căile navigabile, vedeți cu roșu pe căile navigabile interne că există această porțiune între uh, Koblenz și Effensheim, unde nu există conformitate cu acei 2,5 metri. Și întrebarea este, se vor face investiții în viitor e o întrebare foarte pertinentă, pentru că investițiile mari de care ar fi nevoie, având în vedere problema uh, acestei secțiuni în râul um, Rin, în legătură cu Albia sa. De asemenea, mai sunt și alte blocaje. Nu sunt uh, verigi lipsă pe acest uh, coridor, însă sunt blocaje, mai ales pe secțiunile transfrontaliere. Se vede Oberhausen, o secțiune care a fost blocată multă vreme după ce s-a încheiat o linie pentru că nu exista opoziție din partea localnicilor. Au fost întârzieri, însă până la urmă s-a reușit începerea secțiunii la 1 ianuarie. Domnul Piper, care este de față, cunoaște situația, a fost și lui la Oberhausen când s-a inaugurat prima secțiune a acestui proiect. La fel, um, s-au făcut um, investiții, mai sunt și altele foarte mari pentru um, uh, tunele în zona Basel și câteva dintre trecerile feroviare între frontiera elvețiană și Italia acesta avea de câștigat dacă s-ar face evoluții mari în ceea ce privește trecerile transalpine. Nu doar tunelul Lodgeberg, dar uh, anul trecut tunelul cel mai lung și cel mai adânc, 57 de kilometri, Gotthard, care s-a deschis la 1 iunie și apoi a devenit operativ uh, la sfârșitul anului. Dacă vă uitați la proiecte am avut cel de-al doilea plan de acțiune, am avut cam 20-25% mai multe proiecte, majoritatea dintre ele sunt, vizează mai mult de o țară, ceea ce înseamnă că într-adevăr este o chestiune transfrontalieră și e nevoie de cooperare între părțile implicate care provin din, păr- din țări diferite. Avem mai multe instituții care ne sprijină, uh, și pe coridorul um, de marfă, Comisia Rinului. Am avut chiar um, un seminar ieri uh, cu privire la căile navigabile interne, dar și grupul, de, um, grupul european pentru dezvoltare. Uh, sunt foarte importante când e vorba de chestiuni transfrontaliere. Acum, dacă ne uităm la 2016, la ce a mers foarte bine, sigur, uh, problema de poveste de succes a fost Elveția s-au descurcat la timp și înca- s-au încadrat în uh, buget. Au avut uh, al doilea tunel și o să mai uh, construiască un al treilea, astfel încât se reduce timpul la 30 de minute pentru pasageri. Este vorba de parcursul Zurich-Milano și până în 2020 timpul va fi cam o oră Va mai uh, povesti despre Emerich Oberhausen, care s-a deschis în ianuarie. Și, de asemenea, mai sunt uh, treceri la cazuri, bazele, vorba în special de tunele aici. cum au spus și colegii mei, Gros și Brinkhorst, ce important este să avem niște victorii rapide, quick wins. Ne uităm pe termen scurt la câteva astfel de cazuri, mai ales când e vorba de conformitate, probleme un pic mai profunde decât în alte coridoare. De exemplu, um, uh, trenurile lungi de 740 de metri. Um, avem astfel de proiecte, însă nu se face o um, separare între traficul de pasageri și cel de mărfuri și asta nu permite um, dezvoltarea de um, um, un transport de marfă cu trenuri mai lungi și ne-am gândit că dacă se face niște uh, investiții, s-ar putea rezolva această problemă. Apoi mai avem problema zgomotului. E diferit în uh, Coregarea unde sunt 10-15 trenuri pe zi și uh, celelalte coridoare unde sunt 250 de trenuri pe zi. Clar că e o problemă de zgomot, ce să facem cu ea. Am încercat să construim aceste bariere împotriva uh, zgomotului. De asemenea, am vrut să facem o modificare, o actualizare a vagoanelor E, mai, e nevoie de mai mulți uh, actori să găsească o soluție. Și, în sfârșit, o problemă unde suntem cu cam în urmă, interoperabilitatea, cam 12% implementarea sistemului RTMS pe coridorul nostru și ne îndreptăm către cel de-al treilea plan de acțiune Acolo, clar, ne vom concentra mai mult pe chestiuni de durabilitate și de mediu. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Merci beaucoup à nos euh, trois, à l'exposé de... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor celor trei coordonatori pentru prezentările făcute. Acum aș dori să dau cuvântul celor doi raportori um, permanenți, domnul Marcus Piper, Și apoi domnul Ertug, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să le mulțumesc coordonatorilor și comisiei pentru munca lor extraordinar de valoroasă. Ei uh, sunt adevărați ambasadori în regiunile noastre. Îmi amintesc de experiența din regiunea mea cu doamna Trautmann și cu Pavel Wojciechowski. A fost super. Am făcut presiune asupra guvernului federal, asupra guvernului landului pentru a susține diferite uh, proiecte care altfel nu ar fi fost realizate la Düsseldorf. Și uh, iată că rolul dumneavoastră de coordonator și ambasador politic a Europei funcționează. Se vede și în presă și plus valoarea europeană este foarte clar evidențiată, deci mulțumesc foarte mult. Am două întrebări, una adresată lui Mathieu Groș uh, și axa lui. Am fost uh, și eu de câteva ori în Grecia, în uh, Macedonia de Est, Bulgaria, Turcia este un domeniu predestinat pentru investiții antreprenoriale, e un triunghi între cele trei state. În Turcia autostrada este bună, dar ar fi necesar ca această regiune să devină o axă de dezvoltare și pentru asta sunt necesare investiții care însă întârzie acolo, dar pe plan geostrategic ar fi foarte valoroase la fel și căile ferate și tot ce ține de transportul multimodal uh, este foarte important. Trebuie uh, să anticipăm acolo, după părerea mea, și eu mă tem că uh, nu sunt suficienți bani pentru a se dezvolta aceste regiuni și mă tem că EFSI nu ne va ajuta prea mult pentru că investitorii privați nu sunt interesați de astfel de proiecte. Prima mea întrebare este, deci, ce perspective de dezvoltare există pentru această regiune? Și, în al doilea rând, aș vrea să pun o întrebare legată de Banca Europeană de Investiții, adresată poate tuturor uh, celor trei coordonatori. Ce părere aveți uh, uh, care este situația uh, Uh, decidenților din uh, BEI, pentru că ei cred că știu uh, opiniile noastre din Parlamentul European cu privire la necesitatea construcției acestor axe de dezvoltare, inclusiv din perspectiva dezvoltării regionale. Privesc și ei așa ca și noi sau vă se uită doar la profit? Că atunci când iau decizii cu privire la investiții. Și dacă da, care ar fi șansa uh, să putem combina B, uh, finanțări din partea BEI cu uh, fonduri din uh, mecanismul conectarea Europei, pentru că ar fi interesantă, poate, această combinare de proiecte public-privat. Este, deci, posibil ca BEI să susțină proiecte care, din perspectiva noastră, sunt necesare pentru dezvoltarea regională? Vă mulțumesc! La parole, Domnule Ertug. Non, vous ne voulez... Nu vreți să luați cuvântul. Monsieur Vin van de Camp. Domnul Vin van de Camp, care este coordonator. Domnul președinte, vă mulțumesc mult. Eu sunt mereu plin de energie când văd că vin coordonatorii TNT. Am avut multe discuții, s-a vorbit foarte mult despre problemele Uniunii Europene, apoi refugiații, criza de naționalism și acum vin acești trei domni în fața comisiei noastre care vor să ne convingă că există proiecte extraordinare și eu sunt de acord cu acest lucru și că, în ciuda tendințelor naționaliste, aceste proiecte vor continua. O să lucrăm împreună cu vecinii noștri și cu vecinii lor. Și asta, ce să spun, în afara acestui forum, acestui parlament, nu știu dacă chiar ecourile vor fi um, foarte bune. Acum patru ani puteam să credem că aceste coridoare uh, o să vină cu soluții, um, o centură, un drum. Um, dar eu n-am fost complet de acord cu această perspectivă. Mă întreb dacă nu cumva e prea frumos să fie adevărat un astfel de proiect. Sunt multe întrebări de adresat. De exemplu, cine se ocupă de Ucraina? Tratatul de asociere, știu că ridică întrebări, însă uh, mereu e nevoie să um, aliniezi Ucraina la aceste coridoare. Și apoi, în ceea ce privește intermodalitatea, până la urmă, aceasta chiar poate să iasă dincolo de frontierele Uniunii Europene, pentru că mie mi se pare că se pune mai mult accentul pe transportul rutier, se vorbește mult despre șosele, uh, N-am nimic împotrivă, dar cred că uităm un pic de existența unui echilibru. Apoi uh, aș vrea să mă refer la Rail Baltica. Ce aveți de gând pe parte feroviară? Vreau să întreb pe domnul Brinkhorst. Am impresia că um, aspectele transfrontaliere sunt mereu multe întârzieri în sectorul feroviar și mă întreb dacă aveți idei pentru a încuraja progresele aici. Și în sfârșit uh, mă voi referi la investițiile chineze. O centură, un drum, One Belt, One Road. Dacă vrem să facem o conectare cu um, um coridoarele noastre feroviere, trebuie să folosim bani chinezești. Eu nu am nimic împotriva banilor chinezilor, dar trebuie să păstrăm un uh, control în ceea ce privește dimensiunea acestor investiții în partea Chinei. Sunt probleme, mai ales în ceea ce privește responsabilitatea democratică. Și ați mai menționat câteva aspecte și Marcus Piper s-a referit la Macedonia. Știm că sunt foarte mulți oameni blocați acolo, solicitanți de azil. Vreau să știu ce planuri există în legătură cu aceștia. Și apoi încă un lucru, mai ales pentru domnul Brinkhorst. Văd că coridorul dumneavoastră trece prin Ungaria, dar acolo vă opriți sau ce uh, intenții aveți? și, de asemenea, pentru coordonatorul nostru polonez, al cărui nume mi-e greu să-l pronunț, am avut um, cooperarea cu Elveția. Împreună cu domnul Kramer am fost să vedem tunelul um, pe care l-au construit și am văzut că nu există căi de acces către acest uh, tunel. Ce putem să învățăm din acest caz, Brenner? Există o problemă, se pare că nu prea funcționează lucrurile la Kurstein. Cred că știți la ce mă refer. În partea de nord a Italiei există probleme și mai am o întrebare și pentru domnul uh, Groș referitor la Turcia. Avem uh, relații tensionate cu Turcia. Ați vorbit despre regiunea Balcanilor. Însă noi vrem să avem totuși uh, relații constructive cu Tulcea, mai ales când e vorba de traficul uh, rutier și e nevoie de investiții aici. Mulțumesc, domnule Van den Camp. Îi dau acum cuvântul domnului Telicca. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție aceste prezentări. Cea pe care n-am prea înțeles-o e prima dintre ele, Probabil că sunt uh, mulți uh, oameni implicați în elaborarea acestor prezentări în PowerPoint. Recunosc că eu m-am cam pierdut în ea, era un uh, val de informații. Mă bucur că primim, privim departe în timp, peste 20, 30, 40 de ani. Dar totuși cred că putem uh, alege de aici și de acolo unele chestiuni mai problematice Uh, în ceea ce privește Baltica, spre exemplu, eu cred că problema conectivității între sistemul nostru și cel uh, oriental este foarte important. Să vedem punctele de frontieră, spre exemplu, din, ale Uniunii Europene cu Estul. E vorba de șase, 7 puncte, mai mult sau mai puțin. Unele mai exploatate, altele mai puțin exploatate. Dar cred că acestea merită atenția noastră. Așa cum, și că sper că domnul Wojciechowski mă va lămuri în această privință. În al doilea rând, am senzația că, și nu doar din cauza acestor prezentări, ci în general, că căile navigabile interioare sunt oarecum orfane, așa. E vorba despre mult, uh, un aspect multimodal care face parte din TNT, dar e greu de înțeles ce sunt acestea până la urmă. Domnul Groș uh, are în răspundere coridorul care traversează Republica Cehă și de altfel salut uh, comentariile pe care le-ați făcut în privința zonelor de strangulare între Germania și Republica Cehă care apar mai ales într-un sens de drum. Recunosc că și eu am uh, prezentat implicarea ONG-urilor în uh, dezbateri, însă mm, tare mi-e teamă că aceste dezbateri au rămas la un nivel foarte superficial. Oricum lucrurile sunt clare, sunt, e vorba de două țări industrializate, și, uh, din păcate, trecerea la frontieră nu se face suficient de ușor. Dar vrem să știm dacă evoluează sau nu lucrurile. Eu știu că mai uh, Republica Cehă mai are multe de făcut, dar uh, ar fi păcat să mm, pierdem tot acest potențial. Nu cunosc foarte bine coridoarele, celelalte coridoare, dar aș vrea totuși să știu cum gestionăm uh, armonizarea acestor uh, acțiuni cu proiectele naționale. Nu mă refer doar la uh, intermodalitate, ci și la centrele logistice care sunt finanțate cu capital în parte public, în, par, uh, în parte prin fonduri structurale. Transportul de mărfuri trebuie îmbunătățit, ori ca să se facă acest lucru e nevoie de armonizare. Armonizare care cu siguranță va duce la un, uh, o încurajare a transportului de mărfuri. Ați vorbit despre acele strangulări, dar aș vrea să ne spuneți pentru că spuneați că ați hotărât să uh, actualizați uh, linia dintre Italia și Slovenia decât să, să se deschidă una nouă având în vedere că volumele nu sunt suficiente, dar totuși, cam care ar fi calendarul? Și care ar fi volumele acestei linii actualizate? Vă urez mult succes uh, tuturor, trei. Uh, e vorba despre o politică tangibilă, reală aceasta a uh, rețelei europene de transport Tente. Și uh, v-aș ruga să îmi uh, răspundeți la întrebări și să-mi spuneți de asemenea de ce considerați că aveți nevoie de sprijinul Parlamentului European. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Telicca, și dau cuvântul doamnei Kilonen. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi coordonatori, aș avea două întrebări. În primul rând, în privința obiectivelor legate de climă, mai precis acordul de la Paris. Care este situația după semnarea acordului de la Paris? Sau s-a schimbat ceva? Sunt lucrurile în curs de schimbare în ceea ce privește finanțarea diferitelor proiecte, în ceea ce privește dezvoltarea diferitelor moduri de transport? Apoi, vis-a-vis -vis de cele spuse de colegul Wim van de Kamp? Avem coridorul 105. S-a vorbit despre racordarea Ucrainei la acest coridor. Practic știți că așa s-ar lega practic Norvegia de Ucraina. Ori, în contextul acestui coridor, aș vrea să știu care este mm, situația vis-a-vis -vis de implicarea europeană Vorbim aici despre o zonă de conflict, o zonă de risc, să nu uităm ce se întâmplă în Crimea. O situație care ne liniștește pe multă lume și vreau să știu dacă s-au luat în calcul consecințele a unor astfel de proiecte. Pentru că, încă o dată, nu putem lăsa deoparte chestiunea contextului geopolitic și trebuie să ne gândim care va fi impactul finanțărilor noastre. Mulțumesc. Domnul Kramer are cuvântul. Nu, Iacob Danuc. Vă mulțumesc. Am patru întrebări pentru coordonatori. Cum cooperează coordonatorii în privința interconectării coridoarelor care se intersectează. Apoi, a doua întrebare. Ne puteți da câteva exemple co concrete de cofinanțare pentru uh, secțiunile transfrontaliere? Apoi, exemple pentru promovarea uh, conectivității între orașe și apoi um, trenurile de noapte, cum intră acestea în uh, toată această ecuație. Mulțumesc, doamna Arnotiu are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc domnilor coordonatori pentru cele trei prezentări. Am sosit uh, cu întârziere, cine știe, poate ați răspuns deja la întrebările pe care urmează să vi le adresez. Nu vreau să intru în detaliu, însă vreau să știu dacă credeți că fondurile vărsate țărilor terțe în, ceea ce prive, în cadrul politicilor TNT sunt folosite în mod corect. Uh, creditele BEI intră în cardul acesta? Care sunt sumele acordate țărilor terțe pentru politica de transport? Pe ce bază și pe ce criterii faceți evaluarea riscului de corupție în țările terțe? pentru că aici până la urmă este vorba despre țări foarte corupte, Albania, Kosovo, Ucraina. Apoi, se știe prea bine, China investește foarte mult în infrastructurile de transport în uh, Europa uh, Centrală și de Est, în 16 uh, plus 1, care sunt exigențele europene. Sunteți cumva îngrijorați care este cooperarea între China și Comisie în acest domeniu. Apoi, recunosc că mai e un aspect care mă deranjează foarte tare și um, cred că dumneavoastră, domnule Brinkhorst, aș vrea să vă adresez niște întrebări clare legate de legătura Lyon-Torino. Acest uh, subiect este foarte controversat uh, și de o parte și de cealaltă a Alpilor din cauza bănuielilor de fraudă uh, Uh, vis-a-vis de acest proiect faraonic uh, care înghite 15% din bugetul pentru 2015-2021, dar fără a-și demonstra adevărata utilitate. Noi tragem, atragem atenția încă de la început asupra acestui proiect faraonic, dar dacă colegii italieni Domnule coordonator, aș vrea să știu ce părere aveți despre această risipă de bani public. Vă reamintesc criticile curții de conturi franceze la adresa acestui proiect emise acum mai puțin de un an. Apoi, primarii din Grenoble și Torino refuză să verse măcar o centimă pentru acest proiect. Vorbim despre un cost de circa 20 de miliarde de euro pentru optimiști și cel puțin 30 de miliarde pentru realiști. Nu știu dacă sunteți de acord cu această sumă. Uh, în loc de a săpa mai degrabă un tunel, cred că săpăm uh, groapa datoriilor din ce în ce mai mare. Mulțumesc, domnul Deli are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnilor coordonatori, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în rândul nostru astăzi și pentru subiectul conectivității cu vecinii noștri. Mă interesează foarte mult ce se întâmplă în regiunea Balcanilor Occidentali. Și observațiile mele cred că vor viza mai ales uh, prezentarea domnului Groș cu care am mai avut uh, o serie de întâlniri în trecut. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați venit astăzi aici. Mă încântă procesul de la Berlin. S-au organizat o serie de evenimente în ultimii ani. În ianuarie 2015 s-a hotărât extinderea rețelei principale către um, Balcanii Occidentale, apoi în 2016 s-au adoptat acele măsuri soft la Paris și, din câte am înțeles, e vorba practic despre integrarea Balcanilor de Occidentali în comunitatea transporturilor. E vorba practic de mm, o aliniere și la mm, ceea ce se întâmplă cu Balcanii Occidentali și comunitatea energetică, care merge ca pe roate. Cum vor afecta toate aceste evenimente activitatea dumneavoastră de coordonator? Aș vrea să știu. Mi-aduc aminte că ați avut ceva probleme, mai ales de natură tehnică, în ceea ce privește limitările mandatului dumneavoastră. S-au rezolvat acele probleme? Colegul meu, Telicca, deja v-a adresat această întrebare și anume, există unele măsuri de urgență pentru îndepărtarea obstacolelor și strangulărilor. Care sunt acele probleme clare care au nevoie de o soluționare urgentă? și, pe de altă parte, ce fel de mână de ajutor v-am putea noi oferi pentru o atingere cât mai rapidă a acestor obiective. Acestea sunt întrebările mele adresate esențialmente domnului Groș. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Deli. Am și eu o mică întrebare. A, nu, domnul Kramer, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc și eu pentru prezentări. Avem experiență aici în Parlament, să știți. Acum 12 ani ne-am ocupat de coridoare și nu s-a realizat niciunul. Când s-ar spune că avem atât de mulți bani și atât de multe coridoare încât e clar că nu va fi realizat niciunul. Obiectivul ar trebui să fie 2030. Nici măcar un coridor nu este realizat până atunci. Avem viziuni, avem uh, visuri, dar uh, nu realizăm nimic. Cel mai important coridor din Europa este Rotterdam-Genova. Suntem cu toții de acord, încă de 12 ani ne-am pronunțat pentru acesta, există un acord de 20 de ani între Olanda, Germania și Elveția, uh, Elveția a construit niște tuneluri și atât. Un tunel neconectat e o catastrofă, costă 20 de miliarde și nu are niciun efect, niciun efect pentru că nu există conexiunile. În Italia nu se face nimic. Timp de 20 de ani nu s-a făcut nimic. Acum s-a construit cu 150 de miliarde de franci elvețieni. Dar cine îi cheltuie? Uh, elvețienii, nu italienii. În Germania nu s-a întâmplat nimic. Avem nevoie de 4 miliarde de la Karlsruhe la Basel Acum uh, trei ani s-a alocat un uh, buget de 90 de milioane și cred că vom mai avea nevoie de mulți ani până când să fie gata dacă o ținem tot așa. Și uh, ar trebui să fie gata în 2030. Și nu tragem însă nicio concluzie, nu învățăm nimic din aceste povești. Italia nu reușește să prelungească acest coridor important până la Genova, să construiască acel sector. Dar uh, sigur că noi vrem totul, vrem și Brenner Pass, vrem și Lyon Torino, însă nu reușim nimic. Deci cred că ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Cât timp nu reușim să uh, realizăm acea bucată lipsă până la Genova, care trebuia să fie gata de 20 de ani, nu mai dăm bani pentru niciun proiect european. Sigur că dați din cap și nu sunteți mulțumiți, dar așa ar trebui să se întâmple. Și uh, cu, ținând cont de această experiență, este de neacceptat să continuăm tot așa. Domnul Telici a întrebat de ce nu se face un upgrade între Italia și Slovenia. Vreau și eu să vă întreb, de ce nu se face acest upgrading între uh, Lyon și Torino? Pentru că nu există nicio legătură lipsă există un segment care se construiește. Și din experiența din Germania pot să vă spun că uh, trec uh, pe la noi 5 trenuri TGV, dar nu 5 pe oră, 5 pe zi. Cum o să reușim noi să trecem de la 5 pe zi la 5 pe oră? Uh, cu o mică fracțiune din toți banii care s-au cheltuit până acum s-ar fi putut face mai multe proiecte mici care chiar să funcționeze și eu cred că trebuie să tragem învățămintele din ce s-a întâmplat până acum. Mai departe, multimodalitatea. Totul e bine și frumos, dar multimodalitatea nu este stimulată, este împiedicată. Avem un coridor de nord care merge până la Hamburg și până la Rostock. Și atât. Ar trebui să meargă uh, până mai departe însă uh, lipsesc punțile, lipsesc tunelurile și noi vrem neapărat să le avem. Și de aceea coridorul se termină la Hamburg și la Rostock, nu merge mai departe până la Copenhaga, pentru că uh, au fost alese anumite firme uh, însă nu, ele nu fac treabă și mai, ne mai lipsesc doar 40 uh, de kilometri ca să realizăm uh, ce lipsește. Și nu se întâmplă. Cred că ți-aduce aminte, Mathieu, că am uh, discutat aici în Parlament, s-a spus că Danemarca nu vrea, că tunelul nu e necesar, dar și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Um, ce facem cu transportul pe apă. O, sigur că o navă bună face cât 200 de tiruri, da, corect, dar uh, ne lipsește infrastructura, nu? Ce facem cu electrificarea? Avem uh, deja automobile electrice în Germania fără probleme, însă nu ne-am electrificat căile ferate ne, lipsește, ne lipsesc în unele părți segmente de 30-40 de kilometri care nu sunt electrificate. Asta ar trebui să fie prioritatea. Și în legătură cu transportul uh, navil, cred că avem doar o viziune, doar un vis frumos, atât. Tot restul e un vis. De ce? De ce nu se întâmplă? Nu avem suficientă viteză, nu se iau suficiente măsuri, s-a spus uh, acum 20 de ani tot ce trebuie să facem și noi nu o facem. Am uh, făcut canalul uh, către Dunăre, bine și frumos, dar atât ne-am oprit acolo. Dacă am fi făcut uh, mai mult, puțin mai mult, am, ne-am fi atins obiectivele, însă nu am făcut-o. Și consecința este că statele din sud vor să dezvolte Dunărea, însă ceilalți nu vor să facă suficient. Deci lipsește voința politică. Încă un punct, uh, zgomotul, poluarea fonică. E un subiect decisiv și nu e nimic nou aici. Avem uh, o zonă de patrimoniu UNESCO uh, în apropierea Rinului, care ar putea să fie ameliorată dacă n-am fi făcut noi bucata de la Köln la Frankfurt în așa fel încât să uh, uh creeze foarte multă poluare fonică. Uh, mi se spune că Deutsche Bahn e de vină, că nu are suficiente trenuri uh, acolo, însă eu cred că este uh, o problemă și aceasta dăunează inclusiv turismului în Valea Rinului, pentru că oamenii nu pot să doarmă acolo, din 3 în 3 minute uh, e un zgomot infernal. Toate aceste probleme uh, trebuie discutate și rezolvate. Acum, chiar ultimul punct, uh, nu ține de coridorul dumneavoastră, dar mă gândesc la, cor- de, la coridorul Baltica-Adriatică, care ar trebui să treacă pe la Viena, ar trebui să treacă prin uh, Câmpia Panonică, nu mai trebuie decât să electrificăm anumite segmente. Uh, nu costă aproape nimic, ar fi gata imediat și ar avea un efect extraordinar. Eu cred că nu trebuie să ne gândim doar la proiecte pe termen lung. Eu n-am nimic împotriva proiectelor pe termen lung, dar trebuie să ne gândim pe o perioadă de 20-30 de ani. Poate că ar trebui să zicem, haideți să facem 10 proiecte în următorii 30 de ani. Pentru că nu se poate dacă nu, uh, nu sunt proiecte fezabile. Uh, pentru că uh, avem nevoie de proiecte fezabile, simple, care să dea rezultate, să particip, să contribuie la uh, combaterea încălzirii climatice și sigur că nu sunt coordonatorii de vină pentru toate acestea. Însă, mi se pare că și statele sunt de vină, statele nu se uită la proiecte transfrontaliere, nici proiectele mici nu sunt suficient de susținute. Am avea nevoie de o analiză să vedem ce se poate uh, face, ce nu a mers bine în ultimii 10, 20, 30 de ani. Trebuie să... N-am reușit în 20 de ani să realizăm nici măcar un coridor. Și dacă vom găsi răspunsul la întrebarea de ce nu s-a întâmplat asta, atunci vom avea și o soluție pentru viitor. Mulțumesc! Kramer. Vă mulțumesc, domnule Kramer. N-am să mai iau din nou cuvântul pentru că intrăm în criză de timp însă iată faceți ținta unui număr foarte mare de întrebări care au de-a face cu finanțările, cu orientările. Ne aflăm într-un uh, moment de-a dreptul crucial pentru Europa. Aceste coridoare ar trebui să fie uh, imaginea, simbolul Europei însăși aceste coridoare sunt instrumente formidabile, ori din păcate foarte multe proiecte în ziua de astăzi uh, se confruntă cu un număr uriaș de probleme. Trebuie să vedem cum pot fi soluționate acestea. Și apoi, întrebările, întrebările domnului Van de Camp și uh, Kramer vizau pertinența uh, au întrebat dacă direcția în care ne îndreptăm este într-adevăr cea bună, atâta timp cât există semne de întrebare în privința utilității acestor proiecte. Aveți cuvântul fiecare în parte pentru șapte minute. Bine, atunci încep eu. După cum spuneam mai devreme, domnule Kramer, nu sunt totdeauna de acord cu dumneavoastră și când vorbim de coridoare, un lucru nu trebuie să uităm. Avem nevoie de ambele viziuni, și pe termen lung și pe termen scurt. Uh, ați spus la început că coridoarele nu ne aduc nimic, dar am făcut progrese foarte importante pe coridoare și coridoarele uh, reprezintă 80% din transportul de uh, pasageri și de mărfuri în Europa. Creează legături între orașe, între centrele mari, între regiuni care până acum nu erau conectate. Deci uh, ce se va întâmpla de astăzi până mâine e foarte important. Și ca să-ți răspund uh, la întrebare de ce multimodal, dacă vom avea un transport multimodal, vom reuși să transferăm o parte din transport de, la, de pe străzi, de pe drumurile, de pe căile rutiere, pe calea ferată, pe căile navigabile interne. Deci, cred că este important să folosim cele mai bune moduri de transport. Și asta s-a văzut și în ceea ce spuneam despre coridoare, despre cele două faze, 80-90% Uh, din uh, uh, din investiții merg către căile ferate, ceea ce e foarte important. Sigur că spuneți des și noi vă susținem că proiectele mici sunt un lucru foarte bun. Da, e adevărat, dar nu e destul, nu e totul. Experimentul este să încercăm să colaborăm cu statele, nu să dictăm noi de sus dar nici să nu lăsăm să vină, uh, să se dicteze de jos uh, ce trebuie făcut, pentru că niciuna din abordări nu este suficient de eficientă. Eu cred că această metodă ar putea fi interesantă și pentru alte domenii. Trecând acum la Balcanii Occidentali, Turcia și celelalte state, uh, pe scurt, în primul rând, analizând situația, se dorește extinderea mandatului celor trei coordonatori, pe plan intern european au existat anumite probleme, acestea par să se rezolve progresiv, deci mandatul pe care îl avem acum nu este unul oficial, și în al doilea rând, obiectivul nostru este ca pe termen mediu să uh, legăm coridoarele existente, uh, coridoarele actuale cu structuri existente în statele respective, ca să fie uh, totul coerent. Uh, aceasta este viziunea pe termen lung. În ceea ce privește fondurile, fondurile nu vor veni din mecanismul conectarea Europei, vor veni dintr-un alt fond uh, pe care nu-l avem direct la dispoziție, însă este interesant că colegii se ocupă tocmai de îndeplinirea criteriilor pe care le avem noi la mecanism și de standarde și le uh, preiau. Corupția, din păcate, există peste tot, mai mult în anumite regiuni decât în altele, e adevărat, dar cred că pot să vă spun un lucru, și anume că am mai avut în trecut experiența unor proiecte care au fost oprite pentru că nu s-a respectat legislația în vigoare, de exemplu pentru uh, contractele de achiziții publice. Dacă vorbim de regiuni în care problema e mai clară decât în altele, cred că trebuie să acordăm o atenție sporită. Nu putem să evităm tot, toate problemele, dar pot să vă spun că pentru fiecare bănuț cheltuit, acolo unde există suspiciunea de deturnare de fonduri publice, se vor lua măsuri. Fie că e vorba de Europa, fie că e vorba de state terțe. Ce e clar este că în jurul coridorului, în diferite regiuni, cum ar fi Macedonia și așa mai departe, Există voința de a se folosi fondurile pentru a se ameliora și alte căi economice. Și Cred că este important să avem fondurile pentru coridor, dar să avem și programe pentru țări ca să putem interveni în toate aceste domenii. Să modificăm coridoarele, acesta este un subiect uh, de care trebuie să se ocupe Parlamentul și Comisia în următorii doi trei ani. Acum este vorba de finanțare, de ameliorarea infrastructurii, uh, pentru că uh, banii s-au terminat, dar se pot lua alte măsuri și asta e valabil și pentru statele terțe, care doresc uh, să acceseze fondurile pentru a uh, dezvolta regiuni uh, învecinate. Am fost, de exemplu, la Burgas și cred că nici coridorul nord-sud și nici axa est-vest nu trebuie subestimată, subestimate, dar este o discuție pentru viitor. Ceea ce privește căile navigabile interne, cred că am dat un răspuns parțial. Îmi păstrez părerea că pe Elba printr-o colaborare între Germania și Republica Cehă se va putea găsi un consens. Dacă se va accepta adâncimea de 1,40 m, dacă uh, ne vom da seama cât de multe locuri de muncă depind de Elba în acea zonă, dacă vom dori cu toții să ne atingem obiectivele, să lucrăm la modul pozitiv, eu cred că va fi foarte posibil să o facem. sunt și state vecine care vor să ajungă la uh, Marea Nordului pe această cale și, de asemenea, avem obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 care sunt foarte importante. Am vorbit despre asta, cred, în această sală. Uh, fiecare navă care ar transporta mărfuri pe acel canal ar uh, însemna că 40 de tiruri ar putea să fie scoase de pe drumul, ceea ce nu-i puțin. Apoi, revenind la întrebarea despre bănci. Băncile sunt bănci. Trebuie să ne gândim că uh, le interesează în primul rând ceea ce numesc englezii bankable, ceea ce poate fi finanțat, ce e profitabil. Deci orice bancă și B inclusiv este interesată de câștig, dar uh, uh, sigur că compensarea aceasta a câștigului nu se exprimă doar în bani. Noi vrem pentru regiunile noastre, pentru coridoarele noastre, în următoarele luni și ani, nu vrem să vorbim despre bani, despre standarde, ci vrem să vorbim și despre locuri de muncă, cât de multe locuri de muncă putem crea în fiecare regiune. Toate de aceste lucruri trebuie să se țină cont, la fel ca și de reducerea emisiilor de CO2. Și abia atunci uh, are sens această discuție despre coridoare în contextul emisiilor de CO2. Trebuie să se uh, creeze aceste legături între regiuni, aceste bassin de vie, cum le numesc francezii, Trebuie să ținem cont de aspectele logistice ale transportului, dar și de aspectele de dezvoltare. Și în următoarele săptămâni și luni aceasta va fi discuția și, după părerea mea, argumentul principal legat de instrumentele de finanțare pe care le avem, mecanismul conectarea Europei, dar și alte instrumente de finanțare, este că trebuie să fie combinate în funcție de proiect pentru calea ferată, pentru transportul uh, uh, pe căi navigabile. Avem nevoie de um, mecanismul conectarea Europei. Pentru alt tip de proiecte avem nevoie de blending, cum se spune, și pentru asta sunt uh, necesare și investiții private. Vreau să vorbesc și despre refugiați. E un subiect uh, fierbinte, dacă îmi permiteți. Un minut. Nu vreau să fac eu aici repartizarea competențelor, dar vreau să spun următorul lucru. Un coridor care funcționează bine presupune și o bună funcționare a schimbului de informații între, stările, între statele implicate. Și asta este un avantaj, inclusiv în domeniul migrației. Dacă eu știu ce se întâmplă pe acel coridor, ce trece pe acolo între țara mea și alte state, e foarte important. La fel și în ceea ce îi privește pe refugiați. E vorba de controle, e vorba de posibilitate și de reciprocitate. Și uh, acesta este avantajul uh, muncii transfrontaliere. Și ce lipsește nu este infrastructura, ci voința politică de colaborare, coerența și încrederea reciprocă. Și politica refugiaților poate să fie foarte utilă aici și pentru Europa și pentru statele terțe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Groș are cuvântul. Vă mulțumesc. Nu voi uh, repeta cele spuse de colegul meu Groș, dar voi spune de ce suntem entuziaști. Ei bine, pentru că lucrăm într-un cadru european comun în ceea ce privește logistica, pentru a suplimenta piața internă. Și în ciuda naționalismului, populismului, scepticismului, Realitatea este că cei de pe teren, clienții, consumatorii, operatorii logistici au nevoie de un cadru de infrastructură comun. Domnule Kramer, cum puteți spune că nu s-a întâmplat nimic în ultimii 8 și 9 ani, când noi suntem în contact permanent de 10 ani? Evident, nu trebuie să fiți de acord cu eh, elementele fiecărui coridor în parte, dar nu puteți nega progresele înregistrate. Primul președinte al Comisiei Europene, Walter Hallstein, m-a inspirat întotdeauna. Walter Hallstein a spus că sunt realități ce pot fi schimbate. Ei bine, în aceste vremuri în care Europa are de-a face cu presiuni nemai văzute, rețeaua principală este tocmai unul dintre aceste elemente care pot duce la schimbarea feței Europei. <clears throat> coridorul meu traversează alte coridoare. De an de an la Verona avem o întrevedere iar Lyon-Torino este un exemplu foarte bun de bună cooperare. Este cel mai mare și cel mai avansat dintre coridoare. Și apoi uh, voi răspunde doamnei Arnotu. Cred că în ceea ce privește Lyon-Torino, nu aveți decât să întrebați pe spanioli, pe slovani, pe croați. Dacă s-ar putea um, lipsi de aceste coridoare. Eu nu cred. Multe uh, guverne din ultimii zeci de ani au răspuns de fiecare dată da, avem nevoie de coridorul Lyon-Corino. Torino. Da, corupție există, într-adevăr. Dar vă rog, haideți să vorbim despre elemente reale. De ce atât de multe guverne franceze și italiene de culori politice diferite de fiecare dată au căzut de acord în această privință? La altitudinile la care ajunge acest coridor nu puteți spune că nu este nevoie de o actualizare tehnologică. În privința Ucrainei, sunt de acord. Um, conectarea geopolitică este importantă. Budapesta, în, timpul, în vremea Habsburgilor, era un punct cheie pentru drumurile comerciale între vest și est. Da, situația este în curs de evoluție. Ucraina și-a manifestat deja interesul pentru conectarea la uh, coridorul european, mai degrabă decât la cel rusesc. Uh, și uh, la fel se orientează către ecartamentul european mai degrabă decât către cel rusesc. Nu spun, nu vreau să spun nimic despre BEI. Sunt de acord cu Groș. Băncile tot bănci vor rămâne. Eu cred că s-au înregistrat progrese chiar și în acest domeniu. Ehm, da, într-adevăr, BEI uh, are niște idei foarte clare în privința proiectelor uh, finanțabile de către ea însă totuși cooperarea este una bună. În, ce, în privința celor, celor spuse de domnul Telicca, Italia, Trieste, da, s-a discutat de ce s-ar fi nevoie de un uh, coridor în, cu totul și cu totul nou atâta timp cât s-ar putea îmbunătăți cel existent. Vis-a-vis de orientarea nord-sud a Italiei, care a constituit uh, modul de a face lucrurile în trecut, noi am hotărât că Europa Centrală și de Est și Spania, pe de altă parte, sunt uh, foarte importante. E un uh, ultimii uh, zece ani mi-am dat seama că uh, acum s-a schimbat această orientare nord-sud cu orientarea est-vest. Este nevoie de structuri bilaterale și trilaterale pentru găsirea soluțiilor. Doamnă președinte, am vorbit 5 minute și 40 de secunde. Vă scuzați dacă am uh, vorbit cu 40 de secunde mai mult decât mi se alocase inițial. Vă mulțumesc, dragi coordonatori europeni. Cred că ar merita aplauzele noastre, nu-i așa? Pentru că nu aveți o slujbă ușoară. Peste vreo 10 ani e clar că nu vrem nici de cum ca Curtea Europeană de Conturi să ne spună că aceste proiecte n-au reprezentat decât o mare cheltuială și că nu au dus la niciun rezultat tangibil. Vom, îi dau cuvântul ultimului vorbitor. madam, madam Chairwoman. Well, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua ce spunea colegul Brinkhorst. Evaluarea de ne gândim la asta, suntem în plin proces. Da, cred că pot să fiu de acord cu ce spunea Matei Goș. Băncile sunt bănci până la urmă. Trebuie să aibă niște proiecte profitabile, un flux de venituri, astfel încât să aibă un beneficiu. Însă, de fapt, situația este cumva ambiguă. Am avut câteva proiecte care speram să fie finanțate prin EFSI finanțare inovatoare, așa să numim, dar unele au fost renunțat la ele pentru că nu erau suficienți bani la dispoziție pe piață, deci nu e ușor. Trebuie să vedem banii aceștia ca pe niște investiții pe care le acumulăm. E cumva un amestec de proiecte foarte bune și altele pe care nu le poate finanța decât uh, un stat printr-o intervenție. Prima oară când am venit la audiere la Parlament am spus că 40% um, dintre proiecte o să fie în domeniul transportului, însă în realitate e mult mai puțin, cam jumătate. Încă mai sunt multe de făcut. Am identificat în cadrul mai multor um, seminare și cu consilieri niște proiecte S-a vorbit despre timpul uh, necesar pentru investiții și durează mult, nu se poate face dintr-o dată, e nevoie de ani și e foarte greu de estimat ce se va întâmpla. Dar e clar că multe vor merge prin lei, prin Comisia Europeană și noi o să încercăm să găsim proiecte noi. Referitor la Ucraina, mai mulți vorbitori au menționat acest subiect. Sunt de acord cu domnul Telicca. Există mai multe puncte de intrare pe partea de est sau Svakov și încă unul la Milosevice în uh, Belarus. E concurență între aceste puncte de intrare, între țările de tranzit, se bat pentru aceste puncte de intrare. Uneori semnează acorduri chiar și cu China. Pe așa, numita, așa numitul drum al mătăsii. Doamna Killonen vorbea despre ideea Hickness alta cumva un fel de rută arctică. S-a discutat într-un uh, document uh, de lucru, dar până la urmă nu e un proiect foarte realist în acest moment, pentru că Până la urmă, controlul spărgătorilor de gheață e în mâna rușilor. E foarte greu de spus uh, în funcție de ce se va întâmpla cu schimbările climatice. Cine știe, s-ar putea Um, ca până la urmă ruta aceasta să fie destul de eficientă, să reprezinte viitor. Apoi, în legătură cu schimbările climatice și modul în care sunt integrate în planurile de lucru, e bine, reprezintă o preocupare importantă pentru noi includerea acestui acord de la Paris în um, modul nostru de gândire. Nu e vorba doar de investiții, gaze naturale și așa mai departe, ci partea de internalizare a externalităților. Cum să discutăm aceste subiecte în cadrul comisiei, în cadrul unor inițiative noi, regulamente noi. Deci, uh, importante sunt um, reacțiile cheie în fața schimbărilor climatice. Clar, nu pot să fie foarte rapide, foarte accelerate, însă, ca să răspund și întrebărilor domnului Uh, Kramer, în tot acest master plan, în activitatea noastră a coordonatorilor TNT, a planurilor de lucru și a conceptului de TNT în general, întrebarea principală așadar este dacă putem să facem mai multă presiune asupra statelor membre pe parte de punere în aplicare. Sigur, chestiunile transfrontaliere sunt fundamentale pentru că acolo, acolo apar blocajele. Ne-am uitat uh, la raportul uh, pe acest subiect și se vor face mai multe eforturi pe parte de avantaje economice ale punerii în aplicare. Însă raportul acesta PAFAR este de fapt um, concentrat pe neconformitate. Se pot uh, înregistra scăderi în PIB dacă nu se realizează uh, um, proiectele. E clar că e nevoie să discutăm acest lucru mai mult la nivel de miniștri, dar și la niveluri mai uh, locale, să spunem, între actorii implicați. Noi vrem să facem presiuni și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră. Domnul Piper a făcut acest lucru în regiunea Oberhausen, dar și alții dintre dumneavoastră au participat la discuții foarte importante în diferite regiuni. Și un ultim lucru vis-a-vis -vis de ce întreba domnul Telicca. referitor la discuțiile cu privire la abordări diferite ale extinderii TNT, dacă va fi un um, caracter multimodal. Sigur că da, și chinezii fac asta. Întrebarea este cum să ne concentrăm pe această multimodalitate. Chinezii, de exemplu, semnează multe acorduri cu state asiatice însă noi uh, vrem ca prin platforma de conectivitate să nu renunțăm la standardele noastre. Înțelegem că putem să alegem așa cei mai buni și la investiții și la standarde ce ne convine mai mult. E un lucru destul de obișnuit la nivelul politicii um, internaționale și noi vrem să respectăm standardele noastre. Cât despre corupție și banii care sunt puși la dispoziție, pe 2016 am înțeles că era vorba de cam 40 de milioane de euro alocate, însă, din câte știu, au fost două proiecte, unul cu Serbia, celălalt cu Bosnia-Herzegovina, care au fost uh, discutate în cadrul Acum, problema corupției este peste tot. Noi încercăm să ne, ne concentrăm pe partea transfrontalieră, însă întrebarea care se pune este câtă finanțare se va acorda, care este rata de cofinanțare, uneori nu e foarte ridicată, la unele proiecte oamenii se plâng că de fapt au, ar avea nevoie de o rată de confinanțare mai mare. și, într-adevăr, pentru aceste state ar putea să fie mai ridicată. Mulțumesc foarte mult. Domnule Vin Van de Cam, jumătate de secundă. Domnul președinte, vreau să mă refer la Bay. E păcat că coordonatorii spun că da, băncile sunt bănci. Am vorbit cu Dominic Riche ieri despre omnibus, despre finanțare prin BEI. Am aflat că unele dintre riscuri, până la urmă, nu sunt uh, acoperite de către BEI, ci uh, sunt trimise mai departe, le revin investitorilor privați. Când vorbim despre BEI, trebuie să vorbim despre investiții în infrastructură și cum funcționează acestea. Dar nu putem să privim BEI ca pe Goldman Sachs, pentru că nu e același tip de bancă. BEI nu este în măsură să aibă o abordare din aceasta de capitalism sălbatic. Vim, eine ganz kleine Antwort. Vim, un răspuns scurt. Când noi zicem că băncile sunt bănci, ne dorim ca BEI să-și asume mai multe riscuri prin sistemul de garantare. Suntem total de acord aici. Deci, uh, din punctul ăsta de vedere, suntem de acord. Injection into my... Da, o să țin cont uh, de observația ta. O să folosesc ca pe un ca pe o injecție să vorbim din nou cu Bei și sper că, domnul președinte, avem o astfel de reuniune planificată. Doamna Deli, da, în lunile viitoare sper să putem să invităm aici BEI și să le adresăm aceste întrebări. Le mulțumesc foarte mult coordonatorilor europeni, vă mulțumesc pentru atenție, doamna președinte am amabilitatea să mulțumesc și interpreților. Ne revedem la ora 15, vom continua ședința noastră. Oricum, este un subiect uh, asupra căruia o să lucrăm împreună în continuare cu toată transparență și la nivel european. Mulțumesc, pe curând!